Good morning, ladies and... Bună ziua, doamnelor și domnilor. Aș dori să vă rog să luați loc în sală. Începem reuniunea Comisiei Regii pentru astăzi. Chiar la, de la început, președinta spune, permiteți-mi să dau cuvântul colegilor noștri interpreți Uh, mi-au cerut cu mare amabilitate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 Mulțumim. Acesta a fost uh, mesajul pe care colegii interpreți uh, doreau să-l transmit. Aș dori să le mulțumesc pentru munca minunată pe care o fac uh, pentru noi și vom încerca să ne oprim fix la ora 12.30. În orice caz nu va fi greu pentru noi. Începem această reuniune de astăzi, 20 iunie. Avem o reuni reuniune care are loc dimineața și după masă. Ați primit ordinea de zi. Sunteți de acord cu proiectul de ordine de zi pentru astăzi? Se pare că da. Nu sunt obiecții. Mulțumim. Al doilea punct, adoptarea proceselor verbale ale reuniunilor anterioare care sunt uh, disponibile pe internet, le puteți consulta, consulta și vă propun ca de obicei, dacă nu sunt uh, emise obiecții de-a lungul acestei reuniuni, uh, să le adoptăm. Apoi, al treilea punct, comunicări ale președinției. Cu plăcere aș dori să vă informez că am fost foarte activi Uh, în ultimile săptămâni. Noi, uh, colegii de la Comisia Regii, am participat la o serie de reuniuni foarte importante. În 7 iunie, de exemplu, am avut o reuniune a Comitetului Regiunilor, la care a luat parte domnul uh, Van Nisteroi împreună cu mine în calitate de vorbitori. Nu i-am prezentat uh, poziția comisiei noastre în ceea ce privește politica de coeziune și viitorul cadru financiar multianual. Am uh, prezentat uh, poziția Comisiei Regii pe baza rapoartelor noastre și a recomandărilor pe care le-am primit, mai ales în urma raportului Julo în ceea ce privește programul 7 de coeziune. Am avut în orice caz o dezbatere extrem de interesantă. am uh, constatat și care este poziția Comitetului uh, Regiunilor. Pe 8 iunie a existat uh, o reuniune la nivel înalt organizată de către președinția bulgară, bulgară în ce privește politica de coeziune. Am fost reprezentați. Doamna Festval a fost vorbitor, de asemenea domnul Van Nistelrooy a fost și el vorbitor, a participat la dezbatere, la fel ca și mine. Uh, împreună am apărat poziția comisiei noastre și am uh, participat la dezbatere. Uh, am ascultat și poziția statelor membre și a organizațiilor în ceea ce privește viitorul politicii de coeziune. Participarea la această reuniune și prezentarea poziției Parlamentului mi s-a părut foarte inspirată Uh, pentru că uh, subliniez, așa cum am spus și acolo, uh, subliniez faptul că Comisia Regii a pregătit viitorul politicii de coeziune timp de un an și jumătate, aproape doi ani am pregătit acest domeniu și am pregătit avize, poziții, rapoarte din proprie inițiative, rezoluții și suntem pregătiți, suntem gata de negociere și mm, suntem gata să cooperăm cu uh, Comisia pe marginea propunerii legislative pe care am primit-o la sfârșitul lunii mai. Luni și marți, în această săptămână, a existat o uh, reuniune a COSAC, conferința uh, președinților din parlamentele naționale. Această reuniune a avut loc la Sofia Uh, și am participat uh, din partea Parlamentului European împreună cu doamna uh, McGuinness, vicepreședinta Parlamentului și împreună și cu doamna Hubner, Danuta Hübner, președinta unei comisii foarte importante din Parlament, a Comisiei AFCO. Toate trei am participat la aceste dezbateri. A avut loc o dezbatere care s-a axat în mod specific pe viitorul politicii de coeziune și Uh, încă o dată am uh, prezentat poziția uh, Comisiei Regii și a Parlamentului European. Mi s-a părut și această reuniune foarte utilă pentru că am avut ocazia să informez parlamentele naționale că după reuniunea noastră din noiembrie 2017 am fost foarte sârguincioși și uh, suntem dispuși să folosim timpul restant până la alegerile de la Parlamentul European din mai anul viitor pentru a uh, pregăti uh, poziția Comisiei Regii pe marginea uh, Uh, sau pe mai multe dosare legislative și avize pentru alte uh, dosare legislative. Iată care sunt comunicările președinției în legătură cu uh, participarea noastră la evenimente. Aș dori încă o dată să mulțumesc doamnei Vesfal și domnului Ivan Nistelrooy pentru participarea lor, pentru că am fost o echipă puternică care a reprezentat Comisia Regii. Iată comunicările președintei și acum continuăm cu dispozițiile comune privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, uh, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Piscuit și Afaceri Maritime și normele financiare care vizează aceste fonduri și Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare, Fondul pentru Securitate Internă și Instrumentul de Sprijin Financiar pentru uh, Frontiere Externe și uh, Vize. Îl numim de obicei CPR, regulamentul privind dispozițiile comune. Uh, nimeni, nicio comisie nu, uh, nu, nu contestă competența noastră, deci suntem comisia competentă pe aceste uh, um, dosare. Negociem acum cu celelalte comisii care trebuie să întocmească avize. În această dimineață vom beneficia de prezentarea din partea Comisiei Europene și vom avea un schimb de opinii. Uh, Comisia va prezenta cele patru uh, dosare legislative, dar începem cu aceste dispoziții comune. E un document uh, lung și complicat. Domnul Eric von Bresca ne va prezenta, sper, în mod cât mai elegant și elocvent acest document complex. Domnule von Bresca, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă, mulțumim pentru invitație. Este o adevărată onoare pentru mine să pot să vă uh, prezint uh, propunerea juridică pe care am uh, făcut-o în urmă cu două săptămâni. Știm că așteptările sunt uh, foarte ridicate e greu să uh, prezinți uh, acest document complicat uh, în mod uh, eleg, elocvent. Uh, aș dori să-mi cer scuze din capul locului, am pregătit uh, câteva diapozitive și sper să nu vă pierd pe drum. Uh, merită să rămâneți concentrați, dar în orice caz, încă o dată, trebuie să uh, aveți puțină, uh, să dați dovadă de puțină răbdare. Care a fost ideea noastră? Uh, să uh, studiem aceste propuneri uh, juridice pe rând și o să vă explic principala caracteristică. În primul rând, am propus să examinăm regulamentul privind dispozițiile comune. Dacă mă întrebați care sunt cele trei cuvinte cheie în legătură cu propunerea Comisiei, eu aș spune modern, deci dorim să modernizăm investițiile, să avem investiții axate pe viitor, simplu, deci politicile trebuie să fie simple și flexibile. Știu că am vorbit mult mult uh, înainte de simplificare, dar de această dată chiar, chiar uh, uh, vom schimba lucrurile. De asemenea, flexibil, deci trebuie să facem față mai repede nevoilor urgente care pot apăra pe o perioadă de implementare de 10 ani și apoi trebuie să fie o politică pentru toate regiunile și nu doar pentru cele mai sărace. Haideți să examinăm în primul rând arhitectura juridică regulamentul privind dispozițiile comune uh, uh, cuprinde sau vizează șapte fonduri gestionate în comun și aceasta în urma plângerilor uh, autorităților de programare și a beneficiarilor, care au spus că avem atâtea seturi de uh, reguli pentru uh, atâtea fonduri, încât e foarte greu să le punem în aplicare și de ce ne-au cerut un set unic de reguli în care toate regulile să fie puse într-o singură, uh, într-un singur manual de reguli. Am încercat aveți uh, șapte fonduri care sunt aici acoperite de acest uh, set unic de reguli uh, Doamna Mihalova, președinta Comisiei, a menționat uh, aceste fonduri, dar veți vedea că lipsește totuși un fond, fondul privind dezvoltarea rurală. Este foarte important și este, nu este acoperit, din păcate, de acest regulament. Însă, ă, pe partea pozitivă, vă pot spune că acest regulament pentru Fondul de Dezvoltare Rurală se referă la multe dintre argumentele care figurează în acest ă, regulament privind dispozițiile comune, ceea ce înseamnă că orice decidem aici și, bineînțeles, și la Consiliu ă, privitor la acest regulament, deci multe articole se aplică automat Fondului pentru Dezvoltare Rurală, de exemplu, cu privire la instrumentele financiare, dezvoltare teritorială, Uh, uh, dezvoltare locală, uh, programul pentru tinerii lideri și așa mai departe. Așa cum spuneam, chiar dacă fondul de dezvoltare rurală nu este vizat de acest regulament, este și el cumva inclus. Dar cred că este o schimbare radicală față de situația actuală în orice caz. Avem șapte fonduri care sunt acoperite de un regulament unic ce uh, găsim în uh, regulamentul privind uh, dispozițiile comune? Pe partea din stânga a slide-ului avem tot ce ține de deci, controle, exante, condiționalități și așa mai departe. Totul figurează în acest regulament privind dispozițiile comune. Am fuzionat două regulamente într-unul singur, RDF, deci Fondul de Dezvoltare Regională și Fondul privind coeziunea, încă o dată, deci le-am contopit într-un singur regulament, pentru că considerăm că dacă face mai puțin, e mai bine uh, și uh, dacă uh, numărăm cuvintele pentru ambele regulamente, deci regulamentul privind dispozițiile comune și cele două regulamente, vă dați seama că aceste regulamente sunt Mm, înjumătățite, deci uh, avem doar uh, jumătate din cuvintele din uh, regulamentul inițial. Încercăm să ne asigurăm că textul este mai simplu, mai clar, mai ușor de înțeles, astfel încât cei care îl folosesc să beneficieze de mai multă flexibilitate și să înțeleagă mai bine ce trebuie să facă. Aici, pe mijlocul sladului, vedeți la ce ne referim, ce acoperim. De exemplu, concentrarea tematică. Ne dorim ca statele membre și regiunile să uh, investească o parte din bani pe obiective de politici europene, apoi uh, dispozițiile privind dezvoltarea urbană și apoi uh, tot ce ține de regiunile îndepărtate, pentru că aici avem dispoziții speciale. Deci ele fac obiectul unor uh, dispoziții specifice în regulamentul RDFCF. Apoi, al treilea pachet, ne vom referi la el și mai târziu astăzi, vizează cooperarea și uh, aici am uh, introdus schimbări foarte importante din punctul meu de uh, vedere. Dacă ne uităm la cooperare sau regulamentul comun, o schimbare fundamentală pe care o să o prezint mai târziu astăzi, reprezintă faptul că am inclus și acele elemente care acoperă cooperarea la granițele externe ale Uniunii Europene cei uh, dintre dumneavoastră care sunteți familiarizați cu această situație, știți că avem mai multe instrumente, deci de partea noastră avem RDF-ul, deci fondul regional și instrumentele comune, dar de cealaltă parte a graniței există fonduri diferite. Dacă e vorba de țări candidate, vorbim de instrumentul de preaderare, care oferă finanțare, Uh, iar în ce privește țările uh, vecine avem uh, instrumentul pentru politica de vecinătate. Pe viitor, încă o dată, vom avea un singur regulament unic, deci un set de reguli și pentru granițele externe. Nu vom avea două seturi de reguli pentru aceste regiuni frontaliere Uh, iar aceste fronturi, fonduri vor fi executate în conformitate cu regulile noastre, deci regulile de gestiune comună, care, bineînțeles, că nu există pentru asistența externă. Deci, încă o dată, un progres important uh, și, și simplificare în același timp. Am mai făcut și alte propuneri, voi reveni la ele, dar în orice caz cea mai inovatoare dintre propunerile noastre o reprezintă așa numita ECBM, Mecanismul European uh, Transfrontalier, de fapt, este un nou instrument uh, juridic care permite autorităților locale care se află la graniță să aplice uh, legea unui stat uh, membru vecin pentru a executa, pentru a implementa proiecte transfrontaliere. Pentru că ne-am dat seama că există foarte multe obstacole juridice și ideea ar avea să avem să înlesnim Uh, executarea sau punerea în aplicare a acestor proiecte transfrontaliere. Deci ideea este ca cele două autorități să coopereze și să hotărască să aplică doar regelile, uh, regulile dintr-un stat membru și pentru celălalt. Sigur, va trebui să aleagă regulile, dar în orice caz venim uh, din nou cu uh, o mare noutate. Voi reveni mai târziu. În primul rând, câteva cuvinte în legătură cu obiectivele de politici, pentru că am vorbit despre modernizare, de exemplu, uh, modernizarea investițiilor europene. Ce puteți vedea aici e că vom avea 5 uh, în loc uh, de 11 obiective. Deci, încă o dată, nicio surprindere, economie cu emisii scăzute, conectivitate, economie sau Europa socială, Uh, și mai avem și un nou uh, obiectiv să îi apropiem uh, sau să aducem uh, mai aproape Europa de cetățeni. Deci, uh, dezvoltare durabilă în orașe, în zonele de coastă, deci este un obiectiv specific care poate să fie ales de către cei care gestionează aceste proiecte pentru a aborda, pentru a rezolva probleme. Deci nu va trebui să facă o selecție din prioritățile din diverse regulamente. Vor avea un nou obiectiv dedicat specific pentru că vrem ca politicile să fie mai aproape de cetățean. Uh, pe dreapta slide-ului uh, pentru fiecare dintre acest uh, obiectiv de politici, avem și măsuri orizontale pentru că considerăm că avem nevoie de mai mult de două dimensiuni în plus. Deci trebuie să îmbunătățim capacitatea administrativă a celor care gestionează și care implementează programele noastre. Deci, pentru fiecare obiectiv, pe viitor vom putea promova și sprijini uh, Uh, din punct de vedere financiar uh, construirea capacității în statele membre și în uh, orașe și în regiuni. Și a doua măsură orizontală o reprezintă cooperarea între regiuni și la nivel transfrontalier, pentru că, încă o dată, la programele în curs constatăm că au o abordare orientată spre interior, ori noi ne dorim uh, să avem o abordare orientată spre exterior, să uh, înlesnim uh, cooperarea între regiuni chiar la nivel transfrontalier și asta se va face pe viitor în baza acestor obiective politice. Well, we have also maintained, but word and I will not... Doar uh, un singur detaliu de adăugat. Vreau să, vreau să dau un exemplu. De pildă, coerența cu alte politici instrumente UE. Am mai discutat și în această com uh, comisie, mai există suprapuneri și de aceea există și un potențial de îmbunătățire a, a, uh, a um, coerenței cu alte politici. <clears throat> Exemplul este cel al Horizon uh, Europe sau sigiliul, uh, certificatul de European Excellence, excelență europeană. Dacă sub egida Horizon a fost uh, depus un proiect care este eligibil, dar nu poate primi finanțare suficientă, atunci autoritatea din statul eligibil poate să facă apel la alte uh, instrumente uh, complementare. Tocmai de aceea, pentru că deocamdată avem reguli uh, diferite care se aplică pentru instrumente diferite, am convenit ca un astfel de proiect să poate fi finanțat, cofinanțat și prin fonduri structurale. Și atunci se aplică acestui proiect regulile privind ajutoarele de stat. Deci ar primi acest proiect același tratament în ce privește ajutările de stat, ca și când ar fi finanțat prin Horizon Europe. Deocamdată acest lucru nu este posibil pentru că fondurile structurale au deocamdată o rată de confinanțare mai mică. Acest lucru nu este adevărat pentru proiectele Horizon Europe, pentru că Comisia nu este considerată stat, membru și de aceea uh, uh, subvențiile prin Horizon nu sunt considerate ajutoare de stat. Și atunci am căzut de acord ca pe viitor astfel de proiecte să poată fi finanțate în mod automat prin fondurile structurale, dar atunci să li se aplice exact aceleași reguli ca și, eh, eh, mă refer la regulile privind ajutoarele de stat, ca și sub eh, Horizon. Acum, în presă, titlurile întotdeauna au fost ținute de alocări și de aceea trebuie să vorbim și despre bani. Pentru că despre asta se vorbește mai mult. Care a fost obiectivul nostru? Știți că bugetul politicii pentru coeziune, în termen real, a scăzut cu 10%. Poate e regretabil, mă rog, nu, nu, pot, nu am eu căderea să discut oportunitatea acestei reduceri, dar în acest buget redus, am avut totuși un obiectiv prin care am vrut să ne concentrăm finanțările pentru, uh, asupra celor mai sărace regiuni, asupra statelor membre cele mai sărace. În al doilea rând, am dorit ca uh, această politică să aibă uh, Uh, o intensitate palpabilă și în uh, regiunile mai bine dezvoltate, adică și în uh, țele de jos, în Belgia, în Danemarca, se există o promovare a acestor proiecte sub egida Fondului pentru Coeziune. Și în al treilea rând, am vrut să conciliem cumva pierderile între perioada actuală Uh, și uh, perioada următoare de finanțare, pentru că știm că există niște pierderi aici um, uh, și este foarte dificil să se ajungă la o unanitate la Consiliu. Tocmai de aceea am păstrat metoda curentă de alocare, metoda Berlin, cum este anumită, unde PIB-ul în continuare este principalul indicator și criteriu pentru alocarea uh, fondurilor. Deci, uh, iată, 81% în continuare uh, se bazează pe GDP. De asemenea, ținem cont de piața forței de muncă, educație, indicii demografici, cum ar fi șomajul, evoluția demografică și așa mai departe, practic neschimbat. Am inclus însă uh, Uh, un element nou, un indicator uh, uh, cel al migrației, pentru că pe viitor, cu siguranță că migrația va fi un, unul din domeniile de aplicare ale politicii pentru coeziune. Și am introdus și un indicator privind clima, pentru că cheltuielile pentru combaterea modificărilor climatice sunt din ce în ce mai importante. De asemenea, am uh, ajuta, ajustat puțin cele trei categorii uh, de regiuni eligibile. Uh, tot trei au rămas la număr, dar uh, criteriile s-au schimbat puțin. Există regiuni puțin dezvoltate, regiuni tranziționale și regiuni dezvoltate. În schimb, pentru, pentru zonele tranziționale am schimbat pragul de la 90% la 100% media europeană. De ce am făcut acest lucru? pentru că analiza noastră arată că toate regiunile de, eh, care se situează inferior de media europeană eh, sunt în curs de avansare spre acea medie europeană. Da? Vorbesc eh, în primul rând de țările din centrul și estul Europei, dar și cele care sunt între 75 85% sunt pe o cale ascendentă. Singurul grup care a pierdut Uh, singure regiuni care n-au crescut atât de dinamic și chiar au pierdut uh, din, uh, din creștere sunt cele care se aflau undeva la 90-100% din medie. Ar fi, ar fi așadar păcat să nu le ajutăm și pe acestea și de aceea crescând uh, pragul de eligibilitate de la 90% la 100% în medie, uh, le păstrăm și pe acestea în categoria regiunilor eligibile. Ia, uh, mai sunt câteva modificări în Republica Cehă, Polonia, în țările Baltice. Unele din regiunile până acum colate în roșu au devenit portocalii, deci clar se arată că situația se îmbunătățește, dar practic întreaga Grecie urmarea impactului crizei se află în, în regiunea roșie, la fel ca și sudul Spaniei, sudul Italiei. Deci iată care este impactul crizei asupra eligibilității. Nu se schimbă nimic în ce privește fondul de coeziune, eligibilitatea este în continuare aceeași ca și în prezent. Țările eligibile pentru fondul de coeziune sunt în continuare aceleași ca și până acum. Și poate că aici se citește puțin mai greu, iată care sunt ale, a, alocările pe fiecare stat membru în parte cu a, situația actuală și situația pe, a, propusă pentru următoarea perioadă de referință. Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că există niște perdanți, dacă vrem să le spunem așa, unele țări care vor pierde cu, până la 25% din alocările lor uh, actuale. Totuși, aceste pierderi ar trebui puse în context, pentru că uh, uh, și în trecut au existat astfel de pierderi. Spania, la un moment dat, a pierdut până la 45% din alocări, mai multe miliarde. Și tocmai de aceea am tras o, o linie la minus 24% Uh, pentru a uh, nu permite ca aceste pierderi să fie mult prea importante. Uh, oricum, cifrele le, le veți regăsi în anexa 22 la propunerea noastră legislativă, deci acolo există defalcările pentru fiecare stat membru. De ce, am publicat această defalca, de ce am publicat această defalcare? Pentru că Comisia vrea să fie extrem de transparentă uh, în această chestiune și cred că și Parlamentul dorește acest lucru. Noi dorim uh, să ajungem la un acord înainte de următoarele alegeri și uh, pentru a fi transparenți trebuie să arătăm care sunt indicatorii, care sunt rezultatele care decurg din aplicarea acestor indicatori. Deci e important ca toată lumea să știe unde ne aflăm, care este propunerea exactă a Comisiei și sperăm că prin această uh, abordare să uh, economisim timp în negocierile cu Consiliul pentru a ajunge în cele din urmă la un acord înainte de uh, următoarele alegeri. Nu mai am foarte, foarte mult să vă prezint, însă doar câteva cuvinte privind cofinanțarea Uh, la nivelul UE. Vedeți uh, cifrele pe acest diapozitiv. Propunerea noastră este să uh, scădem rata de cofinanțare europeană. De ce? Pentru a crește, crește mai mult Eh, spiritul antreprenorial și, de, de, și proprietatea până la urmă asupra eh, proiectelor, când, eh, când investești banii tăi, cu siguranță că îi investești cu mai multă cumpătare. Există fonduri care, la care rata de cofinanțare a fost de aproape până la 100%. Noi nu credem că pentru următoarea perioadă de referință ar trebui să fie valabil așa ceva. Tocmai de aceea vrem să creștem puțin contribuțiile naționale și sperăm că impactul general va fi până la urmă același. Eh, adică dai ceva ca să primești ceva. Pe de o parte, oferim flexibilitate cu privire la TVA, de pildă. Deci, eh, oferim flexibilitate privind TVA și, eh, dar înseamnă că trebuie să, trebuie să oferim uh, mai puțină flexibilitate statelor membre în alte privințe. Deci la acest fit pro quo, la cofinanțare, suntem mai puțin flexibili, dar am uh, oferit mai multă flexibilitate cu privire la TVA, la condiționalitățile exante și așa mai departe, unde vom mai închide un loc sau altul. Și acum, în uh, final, Uh, propunem din nou să revenim la formula M plus 2 față de M plus 3 actualmente aplicată, pentru că constatăm că în implementarea, implementarea programului actuale este extrem de lentă. Și unul din motive pentru această lentoare este regula N plus 3. Dar nu vrem să o facem dintr-o dată, o vrem să o facem treptat, în mai multe etape. Într-un prim pas, în 2023 vom, uh, vom examina doar 60% din alocările, uh, vom permite doar 60% din alocările din 2021 să meargă înainte cu uh, regula de N plus 2, permițând statelor membre să-și demareze programele în noua perioadă de referință mai rapidă, pentru că, de pildă, nu o să mai existe acea procedură de desemnare. Uh, dar vrem să ne asigurăm că odată ce programele au demarat mai repede, ele să și fie folosite, să fie implementate să, și să nu, să nu așteptăm trei ani să se întâmple ceva. De aceea și aici acest principiu quid pro quo. Adică oferim mai multă flex, flexibilitate în implementare, dar în același timp eh, solicităm seriozitate din partea beneficiarilor. Cu acestea, deocamdată mă opresc aici în ce privește regulamentul prin dispozițiile comune. Îmi cer scuze că v-am reținut atenția atât de mult uh, timp, dar am vrut să cunoașteți aceste detalii. Elegant. Mulțumim, uh, domnule Fombrescu, a fost o prezentare foarte elegantă și a fost uh, plină de informații foarte utile și interesante pentru noi. O întrebare, dacă îmi permiteți. aveți astfel de prezentări și pentru diferitele celelalte, celelalte fonduri și pentru mecanismul conectarea Europei? Da, bun. Atunci, um, ok, atunci uh, vom avea acum o dezbatere de 20 de minute, urmată de alte trei prezentări, fiecare urmată la rândul ei de 20 de minute de dezbatere. Azi trebuie să întrebăm, trebuie să formulăm întrebări. De aceea, uh, cu, dacă ne restrângem uh, cu comentariile și formulăm întrebări, atunci avem șansa să și primim niște răspunsuri. Voi începe mai întâi cu întrebările formulate de coordonatori. Avem deja raportori de, desemnați, uh, dintre care văd prezent doar unul, dar uh, văd multe înscrieri la cuvânt. Mai întâi dau cuvântul domnului Fanis Roy. Uh, opportunity, always the question. Mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate. Uh, da. Evident că această reuniune este o reuniune de informare, nu de formulat uh, concluzii. Ceea ce ați spus uh, despre raportori este corect. Toți raportorii sunt cunoscuți și PPE-ul și-a nominalizat raportorul din umbră deci, uh, practic, uh, de acum încolo am putea să uh, și trecem la treabă cu toții, ceea ce este foarte important pentru că acea celeritate despre care s-a vorbit să fie asigurată. Mă bucură că Comisia a trecut la o abordare deschisă în care ne oferă toate detaliile. Există deja întâlniri între experții tehnici vor urma acum, uh, chiar în astăzi, întâlniri ale raportorilor, deci uh, între responsabilii pe linie politică. De aceea ar trebui uh, să ne plecăm în primul rând asupra acele, acelor detalii care urmează să fie dezbătute și adoptate încă în anul acesta în primă lectură. poate că 90%, nu chiar 100%, dar 90% eh, eh, dintre detalii pot fi adoptate într-o procedură accelerată încă eh, înainte de sfârșitul anului și Eh, n-ar fi rău dacă colegii, eh, raportori și coraportori, eh, și-ar prezenta concluziile în, pentru a fi traduse încă înainte de începerea vacanței de vară, pentru ca în septembrie să putem să le dezbatem final. Multe din propunerile noastre au fost deja integrate în propunerea Comisiei și eu cred că dacă acum, în condițiile actuale, începem totul uh, de la zero, deci să dezbatem toate dezbat- detaliile uh, de la început, uh, atunci, atunci vom pierde. Pentru că, iată, propunerea actuală este una de simplificare, de accelerare a lucrurilor, nu invers. Am primit un dosar din partea comisarului în care se spune că uh, am primit un dosar cu uh, cifre și alocări uh, foarte concrete pentru statele membre. Întrebarea este, a, a existat vreo negociere prealabilă între statele membre cu privire la aceste alocări? pentru că unele state membre eh, pierd, evident, altele eh, eh, primesc mai mult. Deci nu, nu, nu-mi dau seama dacă propunerea, propunerea comisiei se bazează pe niște negocieri prealabile. Poate mă ajută domnul Fambresca. Și mulțumesc, domnule Fanisteră, că mai mult sau mai puțin ați respectat timpul alocat. Doamnă Bresov, vă dau cuvântul. Doamna Bresu ia cuvântul înainte pentru că trebuie să plece în altă uh, reuniune. La AFCO Committee and I am shadow of it. Da, îmi pare rău, sunt uh, raportor în umbră în Comisia AFCO. Va trebui să plec. Grazie per questa presentazione. Vă mulțumesc pentru această prezentare, domnule Van Brescă. Aș avea o întrebare. Mai întâi, Aș dori să vă întreb dacă puteți să eh, ne lăsați eh, prezentarea dumneavoastră odată ca un fel de MMR și doi pentru a putea analiza cifrele pe care ne le-ați prezentat. În ce privește contribuția eh, voluntară la Invest EU de 50%, spune vorbitoarea. Asta ar urma să fie o participare a statelor membre sau o participare din partea regiunilor. N-am înțeles prea bine. Și încă o întrebare. Dacă privesc acele cifre uh, cu alocările pentru file, uh, statele membre, constat că capitalele sunt uh, din ce în ce mai bogate, Uh, zonele din jurul capitalelor sunt și ele mai înstărite, însă uh, regiunile celelalte, uh, celelalte regiuni din statele membre suferă tot mai mult. În jurul Bratislavei avem, avem o situație de venituri și a PIB-ului mai mare ca la Stockholm. Cum credeți că putem echilibra această situație? în ce privește regiunile periferice, ele suferă tot mai mult de pe urma acestui dezechilibru uh, în care capitala, ca pol de dezvoltare, atrage toate resursele. Este foarte important să constatăm că concentrarea uh, fondurilor europene în capitale este mult mai probabilă uh, decât în alte regiuni. Nu știu dacă ați ținut cont de acest lucru. Doamna von Westphalen. O întrebare în legătură cu dimensiunea urbană. Acum doi ani am adoptat uh, acea faimoasă agenda urbană, Urban Agenda, și acum constatăm că 85% din fonduri, în special din fondurile eh, pentru pentru țările vechi și regiunile mai bine dezvoltate, acum se reorientează spre dezvoltare ecologică, decarbonizare economiei și așa mai departe și atunci pentru mediul urban din aceste regiuni eh, relativ bine dezvoltate nu mai rămâne foarte eh, mult de cheltuit. Deci mi-aș dori dacă ar exista o, să, să existe o o flexibilitate mai mare uh, în ce privește dezvoltarea urbană. Știu că există acum un prag de 6% care poate fi alocat uh, uh, cu dedicație pentru, care poate fi dedicată acestei dezvoltări urbane, însă trebuie să ținem cont că, până la urmă, mediul urban este cel care generează creștere economică. Și care concentrează toate funcțiile sociale. Doamna Tomașici. Mulțumesc, uh, doamnă președintă. Sunt de acord cu ce au uh, spus antevorbitorii mei. În plus, mă interesează și un alt element. Propunerea Comisiei vizează o creștere a uh, cofinanțării din partea statelor membre, ceea ce înseamnă o povară crescută pentru statele uh, mai sărace din Uniunea Europeană. Uh, cum se ajunge așadar la acest prag de cofinanțare din, național de 30% pentru statele mai sărace? Mulțumesc. Doamna Maletici. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Cred că această abordare, într-adevăr, uh, oferă mai multă flexibilitate în aplicare și crește încrederea între Comisie și statele membre. Uh, dați dovadă așadar de fapt, așadar de faptul că mergem în direcția cea bună. Și am de asemenea încrederea că în următoarea perioadă de referință vom vom avea proiecte mai fezabile, mai ușor de pus în uh, practică. În ce privește specializarea inteligentă, aceasta va, uh, va fi legată doar de prima prioritate sau de toate cele cinci uh, politici prioritare? Și, de asemenea, în ce privește fondurile pentru zonele defavorizate, până acum existau uh, în statele membre pentru regiunile uh, defavorizate programe specializate. Ce se va întâmpla cu ele în următoarea uh, perioadă de referință? Și în ce privește ștergerea rezervei de performanță și noua metodă 5 plus 2? Ce înseamnă asta? Dacă un stat membru a epuizat complet fondurile pentru o prioritate, atunci ce se va întâmpla în ultimii doi ani neprogramați, pentru că uh, pentru că în Croația, de pildă, am uh, folosit uh, toți banii alocați pentru prioritatea 3 IMM-uri și ducem lipsă pentru ultimii ani ai perioadei de referință. Credeți că noua flexibilitate va permite realocarea din alte priorități a unor fonduri? Și în ce privește cofinanțarea, cred că o cofinanțare de 70% este uh, prea uh, mică pentru țările mai puțin dezvoltate. Iar în ce privește uh, eligibilitatea privind TVA, eu cred că nu este suficientă, pentru că, de fapt, acești 70% nu sunt 70%, sunt doar 70% din cheltuielile eligibile. De multe ori, de fapt, ă, la nivel de proiect, ă, vorbim de o cofinanțare de 40 sau sub 40%. Deci am avea nevoie de un prag mai ridicat. Yeah, thank you, Chair, and uh, thank you to the... Mulțumesc, ă, doamna președinte, mulțumim și Comisiei pentru prezentare. Cu cât privim mai multe detalii, cu atât le vom și dezbate mai mult. Dar pentru că am doar timp limitat pentru intervenția mea, am o singură întrebare vis-a-vis -vis de sinergii. Spuneați în propunere că propunerile de proiect care primesc uh, acel uh, uh, certificat de European Excellence, ele nu vor trebui să mai treacă prin procedura de selecție pentru RDF. Dar atunci, ce se va întâmpla cu Uh, regulile uh, privind ajutorul de stat, a, uh, care, va fi, care, va, care va fi bugetul disponibil. Mă gândesc că în statele membre cu mai puțin bani vor, vor practic nu mai există bugete disponibile pentru cercetare-dezvoltare și atunci nu putem spune că odată ce se primește acest certificat de excelență europeană, nu mai e nevoie de uh, verificări uh, din partea autorității naționale. Acum nu mai există o re, uh, evaluare a performanței, există doar un noul regim 5 plus 2. Dar atunci ce va face Comisia când constată că statul membru vizat nu a implementat recomandările Comisiei și peste 5 ani primește noi recomandări specifice de țară? Comisia, în lumina performanței slabe din prima perioadă de 5 uh, ani, va, va proceda în consecință la blocarea finanțării pentru ultimii doi ani din perioada de referință? Mulțumesc. Domnul Albrecht. One remark, general remark, and also uh, uh, is the... Observație generală. Eu sunt membru pentru regii, dar sunt și raportor pentru CFM. Aș dori să spun doar că ar trebui să fim foarte atenți cu ce cifre folosim. Dacă facem o comparație cu noul uh, capitol, ne dăm seama că nu se compară cu vechiul capitol. Când uh, Comisia uh, pre, uh, prezintă cifrele, vorbesc despre politici adiționale și vorbesc despre trei uh, fonduri. Apoi o reducere cu 60% față de două fonduri. Deci să fie foarte clar, vorbim despre două sau de trei fonduri. Uh, ce constatăm noi e că, bineînțeles că din punct de vedere politic, dacă vrei să uh, obții un obiectiv, uh, folosești metoda și uh, indicatori obiectivi. Uh, deci cred că atunci când se ia decizia politică, după aceea se adoptează uh, indicatorii și nu invers. Deci, iată uh, observația mea. Încerc să înțeleg de ce fondul de coeziune a fost uh, uh redus la uh, aceste dimensiuni. Am înțeles că e mai uh, bine pentru regiunile în tranziție, mai mult uh, fonduri de dezvoltare regională, dar de ce se propun mai puțin bani pentru politica de coeziune, pentru fondul de coeziune? Și apoi, ce vrea să facă Comisia cu Invest EU? Am înțeles că există propunerea de a lua bani voluntari de la coeziune și de a-i plasa în așa numitele ferestre. Uh, nu va mai exista o fereastră pentru coeziune, ci pentru IMM-uri și așa mai departe. De deci vor fi uh, luați banii de la coeziune pentru Invest EU. Și apoi ce se întâmplă cu ajutoarele de stat? Pentru că în uh, Invest EU nu există ajutoare de stat. Deci dacă punem banii de la coeziune la fondurile de investiții, da, la ajutoarele de investiții, vor fi bani. I-am pus aceeași întrebare și domnului Katainer, pentru că doresc să înțeleg. Mulțumesc, domnul Mulțumesc uh, foarte mult, uh, doamnă președinte. Uh, și eu aș dori să mulțumesc reprezentantului Comisiei pentru această prezentare și mă bucur că avem această dezbatere. Bineînțeles că acest regulament Uh, trebuie să ne permită o dezbatere aprofundată, dar și rapidă. Din punct de vedere uh, financiar, va trebui să vedem uh, ce ne va aduce această simplificare. Salut ce s-a spus, de exemplu, unele, o concentrare a obiectivelor, consolidarea rolului orașelor, a municipalităților și a regiunilor și îmbunătățirea sau consolidarea administrației. Uh, aș avea însă și câteva întrebări. Prima întrebare vizează evaluarea cu privire la faptul că trebuie crescute uh, contribuțiile naționale în uh, cofinanțare, așa cum s-a solicitat deja și în intervențiile colegilor care au luat cuvântul înaintea mea. Aș dori să știu dacă deja s-a ajuns la un acord cu statele membre în acest sens. Și, în al doilea rând, mă întreb dacă nu uh, mergem uh, prea repede cu anticiparea, pentru că rata de uh, dacă rata de uh, cofinanțare va fi legată direct de pactul de stabilitate, mă tem că, având în vedere uh, problemele cu care ne-am uh, confruntat la punere în aplicare, mă tem că nu vom obține prea multe progrese. Și, în al treilea rând, în ceea ce privește auditurile mă întreb dacă nu ar fi mai bine să ne, uh, adică ar dori să vă cer să ne dați uh, precizări suplimentare pentru fiecare program, uh, pentru fiecare fond și pentru fiecare administrație competentă, pentru că, din câte înțeleg eu, va exista o autoritate de gestionare, una de certificare și una de audit, ceea ce cred eu va genera foarte multe probleme. Mă întreb dacă propunerea de simplificare cu adevărat e reală. Ați putea să ne spuneți mai multe pentru că e foarte important acest punct de vedere din perspectiva simplificării. Mulțumesc, domnule Fambrescă, pentru prezentarea foarte cuprinzătoare și detaliată a propunerii comisiei. Și eu vreau să trec la întrebările grupului meu. Mai întâi, noi, cei de la Verzi, observăm cu îngrijorare că fondul pentru dezvoltare rurală a fost eliminat din noul pachet, ceea ce contravine unei abordări cuprinzătoare. Vreau să întreb de ce dezvoltarea uh, rurală a fost eliminată din regulamentul uh, general. Noi pledăm pentru o utilizare judicioasă a fondurilor UE, în, inclusiv în mediul rural. Noi susținem un fond social important care să facă parte din politica de coeziune. Vreau să știu care este participarea, ă, ponderea procentuală, de fapt, a ă, Fondului Social European în ă, acest pachet. În al treilea rând, regulamentul este mai suplu acum vedem că multe din uh, elementele din dispozitivul textului au uh, fost uh, transferate în anexe. Între altele, cele care vizează marile proiecte sau principiul adiționalității. Noi nu credem că aici este vorba de o simplificare, ci este vorba practic de o modificare a standardelor investiționale, o modificare politică. Pentru că aici au fost eliminate cu această simplificare și principiile antidiscriminării sau alte, alte principii care până acum guvernau această, aceste politici investiționale. Cum, cum vedeți uh, dumneavoastră eliminarea acestor chestiuni orizontale, cum ar fi echitatea, uh, nediscriminarea și așa mai departe. Cred că, um, de asemenea, Comisia încearcă să se distanțeze de răspunderea pe care a avut-o până acum. Ehm, ce rol mai joacă Comisia Europeană în eh, ce privește marile probleme, eh, proiecte? Pentru că eh, nu mai vedem o exercitată funcția de control a Comisiei Europene, ceea ce însă nu este corect pentru că avem nevoie de o, un control judicios al proiectelor europene. Iar în ce privește cofinanțarea din partea Uniunii Europene, ne îngrijorează și pe noi faptul că această cofinanțare este mai scăzută creșterea cofinanțării din bugetele naționale și locale va putea să ducă la o discriminare în sensul că doar comuni- comunitățile eh, mai înstărite vor putea să devină eligibile și să acceseze anumite fonduri. Mulțumesc! Președinte, vă reamintesc că, că timpul ne presează enorm astăzi, deci vă rog încă o dată să nu vorbiți prea mult. Doamna Demato, aveți cuvântul. Uh, mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să trec direct la întrebări atunci. Suntem uh, îngrijorați pentru că avem și semestrul european și uh, poziția noastră nu s-a schimbat. Se pare că nici poziția Comisiei nu s-a schimbat în ceea ce privește macrocondiționalitatea. Deci, iată și întrebarea mea. Se pot suspenda plățile și angajamentele pentru aceste proiecte în cazul în care statele nu respectă cerințele respective. Se pot uh, uh, suspenda plățile sau programele. Și a doua întrebare. Bineînțeles că trebuie să fim uh, dispuși receptiv la schimbare în Europa. Avem nevoie de reguli foarte clare, mai ales în domeniul securității, credem. Și Fondul Social European uh, Știm că Comisia de Ocupare este comisia competentă, bineînțeles, dar dorim să subliniem că, încă o dată, reformele structurale nu ar trebui să aibă uh, de-a face cu politica de coeziune, având în vedere faptul că, totuși, uh, e vorba de miliarde de euro pe care Comisia le dorește să le uh, cheltuiască. Dorim să vedem această legătură noi ne opunem reducerii cofinanțării pentru că asta înseamnă că nu există uh, o legătură directă cu pactul de stabilitate. Trebuie să ne asigurăm că calcularea deficitului pentru un stat membru nu uh, depinde de această cofinanțare pentru că ar fi uh, incorrect. Și aș dori să mai știu de ce Fondul de Dezvoltare Rurală a fost uh, scos din acest uh, pachet, din regulamentul privind dispozițiile comune. Sigur că finanțarea este foarte importantă, așa va fi și pe viitor. E foarte important să luăm deciziile potrivite. Nu uh, putem să permitem uh, speculații. fondurile de active uh, uh, și de investiții au o atitudine uh, riscantă, deci sunt dispuse să facă speculă, dar noi trebuie să ne asigurăm că avem garanții clare, trebuie să ne asigurăm că ținem cont de toate aceste aspecte. Dorim să ne asigurăm de asemenea că macrofinanțarea este în legi. I hope that these were all the requirements. I know, I know.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 Could you uh, give us a bit more information to us? Ați putea să ne mai furnizați informații în legătură cu uh, fondurile mici. Care este ideea în, în, fața ce, în ce privește această inițiativă și cum va fi reglementată? Care sunt rezultatele pe care le sperați? Și, în fine, credeți că contribuția fondului de coeziune la facilitatea la, sau instrumentul conectarea Europei ar trebui să fie atât de mare încât fondul de coeziune să rămână uh, la 30 de miliarde. Crezi că este o finanțare suficientă pentru a sprijini toți uh, beneficiarii eligibili pentru fondul de coeziune timp de șapte ani pentru proiecte importante? Mulțumesc! Mulțumim! Iată care sunt întrebările care v-au fost adresate din partea Comisiei Regii în urma acestei prime uh, prezentări cu privire la regulamentul privind dispozițiile comune. Vă rog, domnule Fombresc, aveți cuvântul. Mulțumesc și mulțumesc și pentru aceste întrebări. Majoritatea dintre ele sunt extrem de pertinente și sper să nu vă dezamăgesc prin răspunsurile mele. Uh, poate că unele din ele nu vor fi foarte convingătoare. Poate ar fi mai bine să o iau în ordinea în care întrebările au fost adresate. Sunt de acord cu domnul Lambert von Nistelrooy. Asta încercăm și noi să facem, respectiv să menținem elementele pozitive și uh, să menținem și stabilitatea și elementele bune pe care le-am uh, negociat uh, în regulamentul Omnibus. De exemplu, dispoziția că poți să auditezi o operațiune doar o dată. Deci e vorba de elemente pe care le-am menținut, codul de conduită și alte chestiuni care deja au fost menționate dar doream să simplificăm lucrurile, uh, pentru că și din urma consultărilor publice pe care le-am avut pentru a pregăti pregătirea noastră juridică, majoritatea uh, preocupărilor exprimate, preocuparea practic cea mai importantă exprimată de către beneficiari și gestionarii de proiecte a fost uh, complexitatea și faptul că e nevoie de simplificare. În mod deliberat, am optat să reglementăm doar ce considerăm că e necesar să fie reglementat și nu scenariile uh, de tip apocalipsă care ar putea să uh, apară, dar credeam că e mai bine să uh, luăm un pas înapoi față de practica în curs. Deci, având în vedere aceste elemente, ar trebui să ne întrebăm dacă, și aici poate că răspund și la întrebarea domnului Novakov, dacă într-adevăr e logic să re Uh, analizăm, să revizuim aceste părți din regulament care -au schimbat, nu s-au schimbat și poate nu ar fi mai bine să spunem că există elemente uh, și sper că Consiliul va merge în aceeași direcție, sunt elemente care, mm, deci cu toții suntem de acord că e modalitatea ideală de a proceda și deci ar trebui uh, în această ordine de idei să finalizăm cât mai repede aceste dezbateri, pentru că cu cât așteptăm mai mult, cu atât va fi mai greu Uh, pentru gestionarii de uh, proiecte, pentru că nu vor beneficia de certitudine juridică. Și deci, uh, iată, anticipez puțin răspunsul la întrebarea domnului Novac. Da, ar trebui să ne mișcăm cât mai repede pentru a adopta această propunere. Ca să mă întorc la întrebările domnului Van Nistelrooy. Deocamdată nu am avut niciun fel de negociere în legătură cu indicatorii folosiți, pondere și așa mai departe. Nu știu ce s-a întâmplat în culise, dar în orice caz ce am constatat uh, deocamdată și din urma plângerilor din partea statelor membre, uh, îmi dau seama că uh, nu au avut influența pe care și-ar fi dorit-o, pentru că se pare că nu sunt total satisfăcute de rezultatele propuse de comisie. Dar în introducere am menționat climatul, migrația și alți indicatori care reflectă și uh, ce ne dorim noi, deci să uh, abordăm și aceste domenii prin politicile noastre și deci cred că ar trebui să ajutăm acele regiuni și state membre care trebuie să depună un efort uh, mare în aceste domenii și deci considerăm că e legitim să venim cu o serie de indicatori noi care să reflecte aceste nevoi. Același lucru este valabil și pentru ce am spus înainte, pentru aceste uh, rețele de securitate, ca nimeni să nu piardă uh, mai mult decât 34% uh, în perioada actuală este 45%, deci am înjumătățit această, această plasă de siguranță. Dar, încă o dată, e greu să spunem că avem un raționament uh, și așa mai departe. Noi nu dorim decât să uh, limităm pierderile care ar avea consecințe negative pe plan politic. Nu știm însă în orice caz când uh, acest proces va începe cu adevărat. Doamna Breso, cum funcționează investițiile europene? Da, într-adevăr, noi ne dorim, ne-am dorit ca, cel puțin la început, când statele membre și regiunile trebuie să se hotărască ce vor să facă, ori să uh, execute instrumente financiare în conformitate cu gestiune comună, deci naționale și europene, sau uh, să opteze pentru Invest EU. Deci vor avea posibilitatea să, ca dinainte, în acordul de parteneriat, să spună care sunt uh, sumele pe care doresc să le transfere sau uh, cu care doresc să contribuie la InvestEU pentru a atinge aceste obiective. Uh, de ce ar trebui să procedeze astfel? S-a spus deja uh, înainte, pentru, uh, din motive de respectare a regulilor cu privire la ajutoarele de stat, apoi și pentru că se pot baza pe BEI mai mult și pe Comisie pentru gestionarea acestor fonduri, uh, Uh, probabil că e o problemă, mai ales pentru regiunile și statele membre care încă au uh, uh, probleme de capacitate administrativă în acest domeniu și, în fine, dar nu în ultimul rând, trebuie să ne asigurăm că beneficiază și de rata de credit europeană, care este bună Uh, și care nu se reflectă ca atare în toate statele membre. Dar, încă o dată, nu forțăm pe nimeni să facă acest lucru. E o opțiune pe care o uh, punem la dispoziția statelor membre ca instrument pentru a atinge obiectivele de politici, dar nu obligăm pe nimeni să opteze pentru acest instrument. Disparitățile între capitale, regiuni și zonele rurale sau îndepărtate uh, încercăm să abordăm această problemă acordând mai multă flexibilitate uh, în ce privește deplasarea fondurilor. Uh, această flexibilitate este limitată, doar 3% din fonduri pot să fie deplasate. Uh, pe viitor va fi vorba de mult mai mult, 50% într-o direcție, nelimitată în cealaltă direcție, deci în orice caz am introdus deja mai multă flexibilitate, dar bineînțeles că există și alte dispoziții juridice, nu o să intru în detalii acum. Întrebarea doamnei uh, sau observația cu privire la dezvoltarea rurală a doamnei Vestfal, uh, intenționa, deci la prezentarea privind fondul uh, de coeziune o să revin la acest subiect, dar în orice caz am crescut alocațiile pentru dezvoltarea urbană și am și în încercarea noastră de a aduce Europa mai aproape de cetățeni, vizăm specific și orașele. În ce privește rata de cofinanțare, mai mulți vorbitori au abordat acest subiect. Încă o dată, nu avem, cum să spun, nu avem calcule științifice la baza acestei rate. Uh, din punctul nostru de vedere avem două elemente. Cui procoul? Nu mai verificăm adiționalitatea. Nu vom mai avea uh, prevederi cu privire la generarea uh, veniturilor. Nu vom mai avea reguli privind TVA-ul. Sunt domenii în care uh, să zicem că uh, luăm un pas înapoi. Dar, uh, având în vedere că vom rambursa TVA-ul, de exemplu, vom suprafinanța un proiect sau altul pentru că nu vor exista prevederi cu privire la uh, generarea veniturilor, trebuie să existe un cui pro quo. Nu poți să spui că uh, menținem rata de cofinanțare. E o opțiune de nereținut pentru noi. Și mai mult, așa cum am spus și înainte, ne întoarcem la ratele de cofinanțare dinaintea crizei. În trecut, am avut o rată maximă de cofinanțare de 75%. TVA-ul Uh, nu era uh, eligibil, de exemplu. Deci, dorim să ne întoarcem la uh, situația la, în care ne aflam înainte de criză și considerăm că în 2021 uh, e momentul să optăm uh, pentru această direcție. Nu știm ce se va întâmpla în negocieri, e un ultim element. Uh, dacă se vorbește despre aceste rate de cofinanțare, ele nu pot decât să crească, pentru că probabil și Consiliul foarte repede se va fi de acord că Uh, ar fi mai util ca UE să uh, plătească decât uh, mai, să plătească mai mult decât trezorările naționale, dar rămâne de văzut cum evoluează negocierile. Doamna Maletici, ați pus o întrebare în legătură cu dezvoltarea locală. Fondul respectiv nu aduce nicio schimbare. Situația rămâne cam prezent. În ce privește specializarea inteligentă, Noul obiectiv de politici 1 acoperă acest subiect. Principala schimbare, și e o schimbare uh, radicală, e că uh, această strategie privind uh, uh, Smart Specialization, statele membre și gestionarii de pro proiecte vor uh, putea folosi fondul uh, regional pentru a sprijini competențele, deci formarea și educarea. Uh, pentru că considerăm că e important dacă uh, investești, uh, să investești în inovare să ai și o mână de lucru calificată, având în vedere că nu putem combina cele două fonduri, Fondul Social și de Dezvoltare Regională la nivel de regiuni, pentru că funcționează la niveluri diferite câteodată, considerăm că e bine să avem un canal de finanțare comun. Deci este o mare noutate la obiectivul de politici 1, uh, sprijinim uh, specializarea inteligentă și deci Fondul de Dezvoltare Regională poate finanța și dezvoltarea competențelor, ceea ce de obicei este uh, finanțat de Fondul Social European. Then to Mr. Olbricht. Um... explicat care sunt obiectivele de politică și nu o să vă citesc ce puteți citi și noastră pe ecran. Vă atrag atenția asupra unui element care constituie o noutate, anume că în regulamentul nostru am adăugat indicatoare de rezultat comune. De ce sunt importante? Indicatorii aceștia sunt importanți pentru că acum folosim indicatori specifici pentru fiecare program și noi putem agrega. Deci știm care sunt rezultatele pe program separat, dar nu putem face o sinteză la nivel de țară sau european. Și asta a fost o problemă pentru noi, pentru că a fost greu să demonstrăm că există valoare adăugată. Nu putem face comparații și nu putem să introducem datele în baza de date. Așadar, pe viitor dorim să avem cât mai mulți indicatori comuni ai programelor în măsura în care e posibil, pentru a putea face agregare, comparare de date și raportare mult mai ușor. În al doilea rând, vă mai atrag atenția asupra unui lucru pe care deja l-am menționat. Vrem să trimitem măcar o parte din bani spre prioritățile europene și să asigurăm o masă critică. În prezent avem o cerință de concentrare tematică. Dar pentru că vrem mai multă flexibilitate pentru statele membre, am făcut o schimbare și anume nu vom mai verifica uh, că există această concentrare la nivel regional, ci doar la nivel național. Iar modul în care statele membre și diversele regiuni contribuie la realizarea obiectivului, nu mai verificăm noi. Este treaba lor. Deci, din nou, un plus de flexibilitate. Și vedeți că avem trei uh, grupuri de state membre, cele mai sărace, care uh, sunt sub 75% din media europeană, cele din mijloc, între 75 și 100% și cele care sunt peste 100%. Și avem o uh, concentrare de inovare, avem uh, măsuri de ecologizare uh, și scăderea emisiilor de carbon. Iată uh, abordarea nouă. Acum avem și o listă negativă de măsuri pe care nu le vom finanța. Vedeți mai multe elemente numărate pe ecran. Vom dori să existe claritate și uh, certitudine juridică de la început. Vom spune clar ce putem finanța și ce nu finanțăm. Și aici cred că răspund și la întrebarea referitoare la dezvoltarea urbană. Noi vrem să consolidăm să sprijinim măsurile de dezvoltare urbană. Vrem să existe o nouă inițiativă urbană la nivel european, să sprijinim măsuri de construire de capacitate, măsuri de inovare, de comunicare, de dezvoltare de politici și toate acestea să fie împreună în cadrul unei singure inițiative. Și lucru important, o să lăsăm în urmă practicile actuale care au generat foarte multe dificultăți. În multe state membre, orașele pur și simplu nu au capacitatea de a administra fondurile europene. Prin urmare, pe viitor vom lăsa orașele să-și pregătească propria strategie de dezvoltare urbană sau să-și selecteze proiectele, iar managementul va fi încredințat acelor organisme care sunt competente, autorităților, pentru că ce contează până la urmă pentru aceste orașe este să aibă strategii de dezvoltare proprie și să-și selecteze proiectele. Dar orașele însele nu pot fi și manageri de proiecte. Acest lucru a creat multe dificultăți și a generat multe întârzieri până în prezent, pentru că orașele nu au capacitățile necesare. Nu intru în detalii pe regiuni, există prevederi specifice cu privire la regiunile ultraperiferice și am păstrat alocări speciale pentru aceste regiuni. Ele pot uh, folosi aceste alocări pentru um, investiții sau investiții în aeroporturi sau costuri de operare care nu sunt acceptate în alte părți, din cauza specificului lor. Atât. Mulțumesc! Mulțumesc, chiar ați fost uh, concis. Avem uh, raportor, domnul Coțolino, este însărcinat cu acest dosar, dar nu e în sală la momentul ăsta. Așa că o să dau cuvântul coordonatorilor. Domnul Van Nistelrooy primul. Mulțumesc. Da, mare păcat că raportul nu e prezent. Cred că am dreptul să spun acest lucru. Întrebarea pe care o am se referă la flexibilitate. Statul membru nu mai trebuie să prezinte planul operațional regional înainte să fie adoptat. Dar mi-amintesc că în unele țări pe care le-am vizitat am văzut că statul membru era implicat în foarte multe programe operaționale de, în același timp în România și era un haos total, era o povară foarte mare și s-a ajuns la o recentralizare din cauza că, pe de o parte, există un cod de conduită, toată lumea, regiunile uh, contribuie la pregătire, dar dacă statul are mai multe competențe, de fapt, creăm o recentralizare. Deci puteți fi mai concret care sunt garanțiile pe care le veți avea pentru ca cooperarea cu statele membre să fie facilitată și ce poziție aveți în legătură cu acordul de parteneriat. Pentru că încă mai aveți multă influență. Statul membru vine să vă prezinte abordarea pe care vrea să o pună în aplicare. Și ați menționat că va exista, și sigur, nou fond InvestEU, dar va trebui să vă dați și voi acordul la comisie. Puteți să ne explicați un pic? Pare, sigur, foarte frumos ca statul membru să aibă mai multă libertate, dar riscul este să fim dezamăgiți după aia. E vorba de responsabilități partajate, management, partajat. Doamna Westphal, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să eh, exprim scuzele domnului Cosolina pentru faptul că are o întâlnire la care nu a putut eh, să lipsească și de aceea nu poate să-și eh, formuleze singur întrebările. O să fac eu în locul lui. Pe de o parte, ne bucură foarte mult că toate regiunile vor fi avute în vedere pe viitor în ce privește fondurile structurale. Pe de altă parte, am observat că au fost operate reduceri, reduceri care sunt dureroase, reduceri de până la 10%, în, inclusiv în regiunile mai înstărite, reprezintă practic imposibilitatea de a continua sau a finaliza anumite proiecte care au fost finanțate astfel. Iar în ce privește Eh, investirea 88, 85% din fonduri într-o Europa mai verde, mai inteligentă. Eh, da, e totul foarte bine și frumos, dar nu mai rămâne suficient, eh, nu mai rămân bani pentru, pentru dezvoltarea urbană. O altă temă care pentru mine este foarte importantă vizează această nouă inițiativă urbană uh, europeană. N-am înțeles-o, nu știu suficient despre ea și aș m-ar interesa instrumentul legat de uh, dezvoltarea uh, urbană europeană. De asemenea, mai fac încă o dată referire la agenda europeană urbană. Nu putem să scoatem Fondul pentru Dezvoltare Rurală din uh, regulamentul privind uh, dispozițiile comune. Um, am atras atenția și mai devreme că dacă, dacă nu facem, nu găsim un echilibru între mediul urban și rural, atunci vom pierde. Mulțumesc. Doamna Tomașiș nu este. Domnul Van Noltenberg, vreți să las cuvântul? So, with a question related... Și eu am o întrebare legată de această inițiativă urbană europeană. Uh, Poate că cifrele vor fi undeva în text, eu nu le-am găsit. Care este bugetul pe care îl propuneți pentru această inițiativă, pe ansamblu, și cum îl veți uh, distribui pe fiecare dintre cele trei axe? Capacitate, uh, inovare și așa mai departe pentru că avem deja o experiență a programului curent cu privire la măsuri inovatoare și știm ce complicații pot să apară. Deci ce beneficiu este pentru orașe, mai ales în ce privește aceste măsuri sau inițiative urbane care vor continua după 2020? Mulțumesc! Doamna Michel. păcate, intervenția asta fără microfon. Now, ok. ja, <laughs> vielen Dank. Ich versuch... Mulțumesc. Încerc și eu să fiu uh, subcintă. La prima dezbatere deja a fost foarte clar că nu avem motive de euforie aici și înțeleg uh, demersul comisiei că vrea să ne prezinte aici o, o simplificare, uh, înțeleg că dorește să simplificăm și mai mult lucrurile, dar uh, reiterez uh, întrebarea colegului meu, Van Nistelrooy. Cum a ajuns Comisia să considere că printr-o centralizare mai importantă uh, a programelor, regiunile vor fi în cele din urmă consolidate? Eu văd lucrurile fix invers. Și alături de Comis eh, Comitetul European al Regiunilor, eh, avem aceeași îngrijorare foarte mulți dintre noi. Mulțumesc, doamna Vana. Nu este domnul Rape? Doriți să interveniți? Pe scurt, vă rog. Da, mulțumesc. Am eh, câteva lucruri de spus. Mi se pare esențial să găsim un compromis potrivit ca să nu schimbăm după aceea programele. Mă preocupă două lucruri. Întâi, simplificarea. Sigur că e o temă foarte populară, toată lumea vrea simplificare în toate programele. Dar am observat o tendință. După ce se iau decizii individuale la nivel european de simplificare, statele membre au dreptul de a introduce garanții suplimentare și fac asta. Iar apoi programul devine și mai complicat, cu mai multă birocrație. Deci, ce garanții anticipează uh, Comisia Europeană, astfel încât statele membre să nu introducă cerințe suplimentare și să complice ele procesul. A doua întrebare, utilizarea fondurilor în statul membru. Știm că există disparități uriașe între statele membre ale Uniunii Europene, dar și în cadrul aceluiași stat. Dacă luăm cazul Lituaniei, să comparăm regiunea capitalei cu restul Lituaniei, vedem că există o diferență uh, în termen de PIB de trei ori mai mare față de uh, provincie față de capitală. Deci, pe viitor, veți uh, putea să dirijați aceste fonduri nu doar către nivelul național, ci și către regiuni mai bogate și mai sărace, pentru că altfel riscul este ca banii cei mai mulți ajungă la regiunile bogate. Performanța statului membru poate că se îmbunătățește pe ansamblu, dar problemele la nivel intern în țara respectivă vor continua să existe. Și o a treia întrebare. Ați hotărât ca fondurile să fie reduse pentru țările în tranziție, iar cofinanțarea să crească din partea lor. Nu puteți găsi un mecanism prin care aceste uh, schimbări să fie introdusă treptat și nu dintr-o dată? Măcar uh, partea de cofinanțare din partea statului membru să fie crescută în decurs de câțiva ani, puțin câte puțin. Pentru că altfel, uh, țara din care e în perioadă de tranziție, se poate trezi că investițiile se blochează, proiectul se, proiectele se oprește și apoi uh, teritoriile respective nu se mai dezvoltă. Doamna Damato, da, știm foarte bine că acești 50% uh, care trebuie să provină din partea statului Um, pot să aducă valoare, uh, va trebui să fie o abordare mai inteligentă din partea regiunilor și a statului, dar Comisia a făcut un studiu care arată că în regiunile mai dezvoltate, acolo se vor duce marea parte a banilor, dar ce facem cu regiunile cele mai puțin dezvoltate? Suntem de acord cu propunerea Comisiei de a aloca 6% către dezvoltarea urbană. Suntem foarte atenți la această nouă anunțată inițiativă urbană europeană, dar oare ce sinergii se vor crea între acest instrument și FEDER? Și apoi un avertisment. Se pare că concentrarea tematică de la FEDER pe obiectivele 1 și 2 provoacă temeri, pentru că Acordul de parteneriat pe perioada 2014-2020 arată că e foarte greu de atins obiectivele în realitate. Apoi, în ce privește posibilitatea de reprogramare, am auzit de mai multe ori că pot să apară urgențe, am avut uh, cutremuri în Italia, am avut uh, tot fel de catastrofe de mediu. Pentru catastrofe naturale se asigură nu mai mult de 30% și va fi ușor de renegociat. Bine, dar eu vreau să mă asigur că tot ce facem servește cetățenilor. Deci, modificările care au avut deja loc în regulamentul Omnibus, au fost ele utile? Cât de utile au fost ele pentru statele membre? În ce măsură au fost uh, folosite? Cum s-a făcut reprogramarea uh, procentului de 5, 5%? în ce măsură a adus beneficii. Și apoi, tot legat de aceste sinergii. Sigur, suntem de acord cu uh, sinergiile care există, cele bune, uh, cu, uh, cu orizont, cu uh, obiectivele de excelență, dar sunt și câteva aspecte critice. Vreau să întreb Comisia cum intenționează să soluționeze riscurile potențiale, cele de ordin financiar când se creează sinergii între fondul de coeziune și Juncker, fondul Juncker 3. Deci, pe noi ne îngrijorează toate aceste lucruri. Doar două întrebări și vă rog foarte, foarte conciși. Domnul Boștinaru. Thank you very much. It's hard to be... Mulțumesc foarte mult. E foarte greu să fii succint când problemele sunt multe. Mă refer la fondul de coeziune ar trebui să aplaudăm faptul că uh, fondul de coeziune și uh, FEDER se regăsesc sub același uh, regulament. Este până la urmă fructul meu și al lui Jan Rolprich care am reușit să creăm reguli practic identice pentru cele două fonduri. Dar sunt niște chestiuni care ne alarmează. Mai întâi, în fondul de coeziune, statele membre văd uh, că, uh, că fondurile au fost reduse de fapt cu 45%, ceea ce este foarte mult. Apoi, Comisia propune, o, a, a propus mai întâi realocarea uh, către mecanismul de conectare europei 10 miliarde de euro, Acum este vorba de 11,1 miliarde. Poate ar fi util să clarificăm de unde a apărut această diferență. Și apoi, ultima dată am reușit să ne asigurăm că ultim, ultimii bani uh, transferați din fondul de coeziune în mecanismul de conectare a Europei uh, vor fi păstrați uh, timp de trei ani. Acum, în noua propunere, uh, în anvelopele naționale pot fi uh, păstrate doar 70% din uh, fondurile alocate mecanismului de conectare europei. Deci, pe de o parte, ni se permite să reținem acești bani timp de trei ani, pe de altă parte, ni se reț... acum putem folosi doar 70% din acei bani. Alte chestiuni, pe scurt nu se face niciun fel de trimitere la eficiența energetică a clădirilor și a locuințelor, care și în noua propunere trebuie să rămână. Nu se vorbește despre cogenerarea cu căldură sau mecanismul trigen care ne permite să economisim energie și și, practic, nu există o dezvoltare economică, ecologică, fără uh, tri, generare de tip trigen. Iar, uh, iar în ce privește creșterea uh, participării de, uh, co- la cofinanțare, este foarte mare, este in, inacceptabilă, de deci, 70% este deja foarte, foarte mare. Avem uh, probleme mari. În multe regiuni nu există posibilitate de, și capacități de cofinanțare. Și, practic, practic, reducerea la doar 70% a cofinanțării europene este uh, o schimbare dramatică. Uh, știți că Parlamentul European s-a opus uh, reținerii macro, condiționalității macroeconomice. Să știți că eu aș dori să păstrez regula 3 uh, plus 1 sau N plus 3 se corectează vorbitorul în locul regulii N plus 2. Și vă invit pe, pe toți să um, luați în considerare acest uh, lucru. Și un ultim comentariu de ordin general. Putem garanta faptul că aceste propuneri sunt adoptabile? Comisia spune că trebuie să putem adopta uh, acest acord la summitul uh, de la Sibiu pentru a avea un cadru financiar multianual uh, funcțional. Dar putem garanta adoptarea până atunci a propunerilor, pentru că așa cum sunt ele formulate, prin reducând uh, finanțarea prin uh, fondul de coeziune, prin crearea unor noi obstacole, nu putem garanta că uh, membrii Parlamentului European vor vota pentru. Este greu de imaginat, de asemenea, cum va lucra noul Parlament pe marginea acestor propuneri. Mulțumesc! Mulțumesc și acum cred că va trebui să avem și o dezbatere privind Uh, timpul de vorbire alocat, uh, lungimea dezbaterilor în general uh, până la terminarea acestui mandat. Acum, deocamdată, însă avem o propunere a Comisiei Europene pe masa noastră de lucru și răspunderea ne aparține. Dar poate că vrem să ascultăm și răspunsurile din partea Comisiei Europene. Până atunci, însă, mai sunt două întrebări. Mai întâi, doamna Maletici. Mulțumesc, doamnă președinte. Am foarte multe întrebări, dar uh, mă voi limita la una singură. Uh, când am avut dezbaterea privind uh, CPR-ul, uh, am vorbit despre specializarea inteligentă a regiunilor defavorizate. În FEDER n-am găsit grupuri de alocțiune locale Acum aceste grupuri de acțiune locală le regăsesc în uh, CPR. Pe de altă parte, nu mai sunt uh, incluse fondurile pentru dezvoltare agricolă și rurală. Și tocmai de aceea întreb, care este intenția Comisiei? Ce concept uh, aplicăm aici? Sunt un pic derutată. Și în ce privește strategiile de dezvoltare locală, ele se regăsesc în FEDER în multe uh, locuri și în strategiile de dezvoltare teritorială. Eu cred însă că trebuie să mergem să mai departe, să facem un pas înainte și, și nu le, trebuie, să, trebuie să le combinăm cu, eh, cu dezvoltarea eh, inteligentă, nu le putem disjunge. Mulțumesc. Ultima întrebare, domnul Ian Olbricht mă, vreau să fac referire la text, nu la cele spuse, pentru că n-am fost prezent. Mă refer la instrumentele speciale pentru dezvoltare urbană, cu cei trei piloni de dezvoltare. Înțeleg că mare parte din banii pentru acțiunile de inovare urbană sunt deja prealocate. Totuși, statele membre au o flexibilitate de a implementa eh, programele. Eh, nu știu dacă vă referiți aici la acea urban agenda, agenda urbană pe care o propuneți. În, în text nu găsim legătura dintre aceste elemente. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Fambresca, aveți cuvântul. Thank you uh, for these questions. Um... Mulțumesc pentru aceste întrebări, doamnă președinte. Voi începe cu întrebarea domnului Van Miltenberg pentru că uh, nu, nu i-am răspuns la întrebarea uh, precedentă privind acel certificat de excelență europeană. În ce privește regulile privind uh, ajutoarele de stat, știu că este în lucru sau a fost deja finalizată o revizuire a regulamentului privind derogările în bloc în consecință, uh, uh, certificatul excelență europeană pe care noi îl finanțăm va, va beneficia de aceleași reguli uh, ale, privind ajutoarele de stat aplicabile ca și proiectele finanțate prin Horizon Europe. Evident că noi vorbim despre fonduri structurale aici, dar și acestea sunt reglementate în altă parte, dar ele până la urmă vor uh, Uh, beneficia de aceleași reguli privind ajutoarele de stat ca și uh, banii veniți direct de la Comisie. Ce spun, propunem noi în uh, regulamentul nostru este că nu există un automatism. Fiecare autoritate de gestionare este liberă să decide dacă dorește sau să fi, nu să financeze un astfel de proiect. Nu există o obligație de a-l finanța. Eh, proiectul este depus la eh, autoritatea de gestionare. Eh, proiectul poate arăta, uite, eu am obținut acest certificat de, de excelență europeană, vreți să-l finanțați sau nu? Și dacă autoritatea competentă decide, ea poate să ia această decizie fără a consulta în mod special comisia, Trebuie să respecte însă regulile privind ajutoarele de stat. Și apoi mai este un alt aspect. Există o legătură între semestrul european și fonduri. La nivelul Comisiei încercăm să operaționalizăm aceste legături, pentru că nu este foarte simplu. Dacă te uiți la recomandările specifice de țară, ele sunt specifice de țară și nu de regiune. Acum încercăm să discutăm cu colegii, să vedem cum am putea eventual adapta semestrul european pentru anul viitor, astfel încât în recomandările specifice de țară și în rapoartele de țară să includem o secțiune privind investiții, investiții europene și naționale, în care să integrăm și un soi de dimensiune regională. Pentru asta, sigur că trebuie să ajustăm semestrul european. Însă, discuțiile au demarat, demarat deja și suntem în curs de elaborare unei fișe de lucru pentru serviciile noastre și pentru Parlament, care oferă indicii privind asupra, asupra modului în care încercăm noi să organizăm lucrurile. În ce privește Urban Initiative, inițiativa urbană, în 2018 a prevăzut 500 de milioane de euro, conform articolului 120, dacă bine am reținut. Sunt finanțate inițiative precum Urb Act, Urban Initiative și altele evident că asta nu înlecuiește niciun uh, alt uh, proiect uh, din, din cadrul programului de dezvoltare urbană. Este o inițiativă a Comisiei care se concentrează pe dezvoltare urbană, schimb de informații, de, de cunoștințe. Revenind la întrebarea domnului Van Nistelrooy, dacă nu cumva uh, propunem o recentralizare a politicilor. Nu, nu cred că este așa ceva. Um, există reguli foarte clare privind monitorizarea, codul de conduită, uh, parteneriat și așa mai departe. Și este foarte clar uh, stabilit ce va face Comisia chiar în, lipsa monitorizării Um, individual a proiectelor. Comisia, de pildă, are atribuții sporite acum în ce privește monitorizarea uh, și poate modifica criteriile de selecție. Da? Deci, uh, pute, uh, în plus, poate examina unele proiecte înainte ca ele să fie depuse individual. Deci, um, Comisia, din potrivă, își poate asuma un rol și mai important în ce privește implementarea proiectelor și cred că v-am dat uh, și un exemplu în acest sens. Nu cred așadar că există riscul unei recentralizări pentru că partenerii sociali trebuie să fie implicați în toate etapele de implementare și uh, am sporit uh, atât atribuțiile Comisiei de Monitorizare cât și pe cele ale uh, Comisiei. În ce privește agenda de dezvoltare urbană, aici trebuie să uh, uh, trebuie să luăm niște decizii. Am luat deja decizii privind decarbonizarea, uh, dezvoltare urbană, inovare și așa mai departe. Acum am alocat și un prag uh, foarte concret și trebuie să vedem uh, uh, cum vrem să mergem mai departe, cum vrem să finanțăm lucrurile în viitor, oferind totuși gestionarilor de proiecte o flexibilitate necesară pentru a decide dacă proiectele lor vor avea o dimensiune mai socială, de pildă în domeniul locuințelor sau Uh, sau de altfel. Uh, alocarea uh, de 6% pentru dezvoltare urbană în cadrul FEDER cred că este o chestiune care induce un echilibru oarecare. În ce privește comentariul domnului Boștinarul, prin FEDER vom putea finanța locui, construcția de pentru um, persoanele defavorizate este uh, o chestiune care se subscrie obiectivul politic 4. Uh, care este diferența dintre cele 11,1 milioane respectiv uh, cele 10 miliarde despre care a vorbit domnul Boștinaru, unele sunt prețurile fixe în 2018, celelalte prețurile indexate. Uh, trebuie, trebuie făcută aici o alegere politică. Fie, spunem, suntem interesați de inovare, de educație, de competențe și vrem să punem accentul pe acestea, și atunci trebuie să găsim banii uh, de undeva. Și, uh, de pildă, în ce privește fondurile coeziune, am readus uh, Uh, banii acolo unde au fost uh, pe vremuri, în Grecia, în Portugalia, de pildă, între 11 și 18%, fie suntem de părere că avem nevoie de infrastructură uh, de mediu, infrastructură de transport, bun, atunci, din nou, vom, vom aumenta fondurile din fondurile coeziune, dar nu avem fonduri nelimitate la dispoziție. Asta a fost așadar propunerea noastră pe care o supunem dezbaterii. Dacă fondul de coeziune se reduce, asta nu înseamnă că alocările pentru un stat membru individual se reduc implicit. Este vorba doar de o reducere a ponderii fondului de coeziune în acest pachet de mai multe fonduri. Dacă vrem mai, mult, mai puțină uh, Uh, inovare, mai puțină educație, mai puțină dezvoltare uh, inteligentă, atunci asta e calea de urmat. Uh, nu cred că avem nevoie de suprareglementare. Noi, noua propunere am făcut-o cu ideea de a evita suprareglementarea. Vă rog așadar să nu adăugați reguli suplimentare Multe state membre deja, deja oricum fac acest lucru, dar uh, sperăm că prin uh, propunerea noastră vom putea face totuși un pas înainte în această privință. Și cred că doamna Maletic a fost uh, aceea care m-a întrebat de ce dispozițiile privind dezvoltarea locală acum ajung sub, sunt subordonate CPR direct și nu FEDER. Pentru că, pentru că dezvoltarea locală cade în incident, sub incidența FEDER, dar și sub incidența de fondurile pentru dezvoltare rurală, privind uh, gestionarea frontierelor uh, și dezvoltarea uh, maritimă. Deci, tocmai de aceea, nu doar un singur fond va contribui acum la dezvoltarea locală, ci dezvoltarea locală este un subiect care este deschis uh, finanțării din multe uh, sau din mai multe uh, fonduri. Și de aceea, tocmai de aceea dezvoltarea locală a fost inclusă în acest regulament de dispoziții comune. Domnule Fanisul Roy. The cake. I'm, I'm, it helped me to, to think about it. I said about it. Spuneați că dacă prăjitura e mai mare sau mai mică. O întrebare legată de prăjitură. De ce e dată aceeași bucată de prăjitură uh, Fondului Social European dacă se taie totuși fondul de coeziune? Suma identică cu cea din uh, fosta perioadă. Deci în familia mea va fi o, ar, în familia mea s-ar fi bătaie dacă s-ar împărți la fel prăjitura. Președinta, a, e o greșeală să vorbim de prăjituri. Dar oricum, vă sfătuiesc să folosiți totuși alte exemple. Aici nu vă pot da un răspuns bun, da, într-adevăr, avem aceeași sumă ca și uh, pentru 2014-2020. Uh, nu putem calcula, uh, deci uh, avem în uh, două, prețurile din 2011 uh, prețuri constante. Propunerea actuală a Comisiei se referă la prețurile actuale 2018, deci într-adevăr, în termen real poate e mai puțin, dar există foarte multe dezbateri în legătură cu aceste transferuri Uh, și uh, care ar trebui să fie suma uh, cuantumul sumei. Deci e o dezbatere care uh, continuă și la comisie. Din păcate nu am o explicație valabilă. În orice caz, asistăm uh, la o reechilibrare la bugetul comisiei cu alte priorități, dar încă o dată, din păcate, nu vă pot da o explicație valabilă. Mulțumim. Acum Aș dori să mai pun o întrebare pentru cei trei coordonatori. Credeți că putem să amânăm uh, subiectul pe uh, ședința de după masă, pentru că mai avem încă două propuneri legislative de discutat în această dimineață până la 12 și jumătate. Sunteți de acord să amânăm uh, ședința coordonatorilor pe după masă, domnul Van Nistelrooy? Am înțeles că ședința coordonatorilor va fi amânată, da? La, la cât? La ora 5. Da, sunt de acord. Mulțumim, doamna Tomașici. Bun, mulțumesc. Continuăm cu uh, dezbaterea aceasta pentru că este foarte importantă. Domnule Von uh, Bresca, următoarea propunere acum, Interreg. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc. Încă o dată, mai pe scurt, cu privire la uh, Interreg, însă e un domeniu în care am propus schimbări majore față de perioada actuală. În primul rând, aș dori să vă reamintesc că tot ce am spus înainte, sigur nu vorbesc despre Interreg, aici mă refer la programele obișnuite, toate programele vor avea posibilitatea de a promova activitățile de cooperare între regiuni și statele membre. Deci cooperarea nu este doar o trăsătură care vizează Interreg, ci și uh, celelalte programe obișnuite. Aș dori să evidențiez doar câteva elemente care aici apar cu niun față, nou. Uh, prima, prima mare schimbare, și pe care deja am menționată, o reprezintă faptul că am adunat împreună acele dispoziții juridice care se referă la cooperare, cooperarea la uh, granițele externe ale Uniunii Europene. Acum se, întâln, se găsesc în regulamentul ETC, care sperăm că va uh, accelera și va uh, urgenta implementarea. În acest, tot în acest context, la fel de important, e faptul că statele membre și uh, părțile terțe se află pe picior de egalitate. Ce înseamnă asta? Au aceleași uh, drepturi de vot, uh, pot uh, alege proiectele împreună, împreună vor hotărâ conținutul programului, deci uh, nu mai avem o situație în care statele membre sunt favorizate uh, față de țările partenere. Deci toată lumea e pe picior de egalitate. Am mai inclus în cooperarea maritimă. Aici mă refer la cooperarea transfrontalieră. Am, includ și această par, am inclus și această parte în așa numita cooperare uh, transnațională pentru bazinele maritime, pentru că credeam că vom putea crește astfel uh, finanțarea pentru strategiile pentru bazinele uh, maritime și vom permite și proiectelor bilaterale să continue. Ele vor fi doar uh, uh, trecute la cooperarea transnațională a Interreg și uh, nu vor mai fi incluse doar în uh, partea legată de cooperarea transfrontalieră, dar încă o dată e doar o uh, decizie strategică, astfel încât să avem un uh, impact mai puternic uh, Uh, ne dorim ca toate țările și uh, regiunile să lucreze împreună în aceste bazine uh, maritime și de aceea am făcut această propunere. Mai avem o nouă componentă specifică pentru regiunile îndepărtate, ori cooperarea între ele, ori cu vecinii. Ele pot să-și organizeze cooperarea mai bine, le, le, le dă mai multă flexibilitate și, în fine, avem un nou instrument care se numește investiții interregionale de inovare. Ce încercăm să facem cu aceste instrumente? Dorim să sprijinim uh, investițiile, proiectele pilot, uh, proiectele de demonstrație, deci investițiile ca atare în regiunile care au aceste strategii privind specializarea inteligentă în conformitate cu aceleași priorități. Deci sprijinim regiunile din Europa uh, uh, care uh, folosesc același lanț valoric european ca punct de plecare. Deci Uh, le permitem, așa cum am spus, să promoveze aceste lanțuri valorice și să promoveze uh, specializarea inteligentă în întreaga Europa. Acest nou uh, instrument urmează să fie gestionat de către Comisia Europeană. Și e ultima prezentare la care voi ajunge în câteva clipe. Trec peste următorul diapozitiv și trec direct la obiectivele de politici. V-am explicat care erau uh, obiectivele pentru Fondul de Dezvoltare Regională. Uh, bineînțeles că sunt uh, aceleași și pentru Interreg, dar există trei aspecte care sunt în plus pentru Interreg. În primul rând avem posibilitatea, dar nu avem o schimbare, de a acoperi și acțiunile legate de Fondul Social European. Deci uh, fondul uh, uh, de dezvoltare rurală poate să plătească și pentru acțiuni de tip fondul social european. Dorim de asemenea să încurajăm procesul de reconciliere în Irlanda, deci pe insula irlandeză. Deci continuăm că procesul Peace Plus trebuie să continue și după Brexit. Și apoi mai există încă două obiective suplimentare care sunt specifice uh, Interreg. Vă amintiți poate că în urmă cu câteva luni Comisia a publicat o comunicare cu privire la obstacolele uh, la graniță, deci obstacolele administrative și juridice în regiunile frontaliere. Uh, cu acest obiectiv specific, sprijinim <clears throat> regiunile transfrontaliere pentru ca ele să trateze aceste blocaje la frontiere. Și a doua chestiune, tot specifică Interreg, avem și un obiectiv de politici legat de securitate și de siguranță, mai ales în contextul uh, gestionării uh, granițelor, uh, migrației, uh, um, gestionării migrației și așa mai departe. Iată care sunt obiectivele specifice pentru uh, Interreg. Ca și pentru programele obișnuite, avem uh, cerințe de concentrare tematică, nu o să le detaliez acum, însă doream doar să spun că pentru a avea o abordare mai strategică și nu să facem doar proiecte ad hoc, Ideea este să avem uh, un accent pus sau cel puțin să investim uh, sume importante pentru anumite obiective de politici selectate și să uh, încercăm să contracarăm și obstacolele administrative și juridice în aceste regi regiuni transfrontaliere. Pentru programele transnaționale știți că este foarte important. Avem aceste strate strategii macroregionale uh, care uh, includ 19 state membre, iar intenția noastră e ca uh, fiecare această strategie macroregională să fie sprijinită uh, prin uh, programe transnaționale care uh, au aceeași sferă uh, de aplicare geografică ca și strategia macroregională respectivă. Pot trece la următorul diapozitiv. Acum, încă o dată, avem o rată de cofinanțare mai scăzută, în principiu, 70%, regula de bază, pentru programele Interreg la fel, dar pentru granițele externe noi considerăm că trebuie să uh, dăm dovadă de mai multă ambiție. Aici avem o propunere de 85% pentru că această cooperare este foarte importantă, necesită uh, un sprijin mai important pentru că e greu de pus în aplicare. Nu o să vă prezint uh, uh, aici uh, regulile de eligibilitate care sunt menite, menite să aducă mai multă certitudine juridică și avem și reguli și pentru finanțarea proiectelor mici care trebuie să fie gestionate de către un organism, o entitate juridică transfrontalieră. și care poate sprijini uh, anumite proiecte până la un, un anumit prag de 20 de milioane. Deci acest uh, fond pentru proiecte mici uh, poate acoperi această sumă. Am uh, menționat deja elementele de simplificare care se uh, aplică celorlalte programe, deci TVA-ul, suma forfetară, Uh, nu avem o generare de venituri, dar în orice caz un aspect important uh, care va duce la o reducere a poverii administrative se referă la audituri. Și vedeți că avem aici al uh, patrulea rând Uh, în uh, perioada actuală fiecare program Interreg este auditat uh, individual, deci avem un organism de auditare pentru fiecare, un audit pentru fiecare, având în vedere că pe viitor vom avea reguli diferite și că rata de eroare constatată a fost de mai puțin de 2%, am făcut o propunere conform căreia va exista o mostră unică de auditare care va acoperi toate Uh, programele interecte transfrontaliere, potențial, dar ideea este cu, că cu această mostră unică uh, să, s-ar putea să ajungem la o situație în care un program să nu fie auditat deloc uh, și deci munca de audit va fi mult mai redusă. Deci, așa cum am spus, vom avea doar o mostră unică luată ad hoc, aleator, Uh, pentru o, un număr de uh, programe uh, ridicat, pentru că ne dăm seama că aceste programe Interreg funcționează bine și deci nu avem nevoie de proceduri de audit atât de greoaie precum le avem în prezent. Am terminat, cred. Mulțumesc. Mulțumesc. Continuăm cu coordonatorii sau cu raportorul? Întâi coordonatorii? Nu? Atunci dăm cuvântul domnului Arimon. Aveți cuvântul. O să Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt convins de faptul că Interreg, așa cum ați spus și dumneavoastră, a funcționat foarte bine și a fost, uh, într-un fel, uh, sufletul colaborării europene, uh, mai ales în regiunile de frontieră poți face foarte mult uh, reclamă pozitivă Europei atunci când colaborezi bine la frontierele externe ale Europei. Mă bucur de aceea că Interreg a fost uh, dotat uh, cu fonduri suficiente, cum a solicitat și raportul Julu. Comisia a pus la dispoziție fonduri suficiente pentru ca proiectele transnaționale să poată fi continuate și pentru a se evidenția valoarea adăugată europeană a acestor proiecte. Încerc să mă rezum la doar câteva puține întrebări. În ce privește articolul 9, aș dori să știu de ce a fost crescut uh, componenta 2 foarte mult, uh, în timp ce uh, componenta 1 a fost redusă procentual. Ce înseamnă apoi la component, componenta 2 uh, continuă în uh, domenii funcționale. Iar în ce privește articolul 61, ați spus și dumneavoastră că uh, la capitolul investițiilor pentru inovare, n-am, n-am, n-am prea înțeles exact despre ce ați vorbit, în fapt. Am înțeles totuși că articolul 61 definește, eh, desemnează comisia ca administrator al acestor proiecte. Eh, pentru mine însă, ca și în politica de coeziune, de altfel, e foarte important ca regiunile să aibă competențe de eh, gestionare. De aceea vă întreb, care sunt criteriile obiective care prin, prin care dumneavoastră susțineți proiectele, ca proiectele din componenta 5 să fie desfășurate uh, în baza unei decizii exclusive a Comisiei Europene. Și mai am o ultimă întrebare. Um, la proiectul, uh, proiectele mici de la articolul 24, bănesc aici vă referiți la proiectele People to People din programul pentru uh, colaborare interguvernamentală. <laughs> Bericht. Ehm. Mulțumesc, doamnă președinte. Ehm, din păcate, ehm, constatăm că finanțarea propusă nu, mai, nu este suficientă. Am spus-o și la politica de coeziune și am adoptat un raport în acest sens, că an, prin măs- prin faptul că măsurile cu caracter transfrontalier, transfrontalier sunt atât de bune, pozitive, încunate de succes, am, de fapt ne-am aștepta ca în aceste fonduri prin care se finanțează proiecte trans, transnaționale să fie, să, investi, să fie investit mai mult pentru că anume valoarea adăugată ar fi ar fi mult crescută. Totuși constatăm că Comisia face exact opusul și reduce alocările. Poate că totuși vom putea să uh, schimbăm ceva. Uh, mie mi se pare critică ponderea cofinanțării. Și am legat de asta două întrebări. N-am înțeles uh, tot ce ați explicat, cu toate că am ascultat cu atenție, la fel ca Pascal mă, mă interesează cum, cum va funcționa în practică acest uh, fond, care acum este mai redus. Și apoi, puteți să ne dați un exemplu pentru uh, funcționarea acestui nou instrument pentru colaborarea uh, cu caracter transfrontalier la granițele Europei? Mulțumesc! Mulțumim! Doamna Tomașici, doresc cuvântul. Doamna Damato, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Această propunere a Comisiei pentru cooperarea teritorială europeană se uh, îndepărtează foarte mult de cadrul, cadrul actual și uh, ea ne mulțumește foarte mult pentru că avem o finanțare mai mică, uh, doar de 12%, deci uh, ajungem la 2,5% din uh, bugetul uh, politicii totale de coeziune. Uh, s-ar putea ca uh, în urma uh, negocierilor să scadă și mai mult acest procent. Ați putea să ne dați încredințări că nu așa se va întâmpla? Cred că ar trebui să facem mai multe în ceea ce privește finanțarea. Avem structuri tripartite cu structuri interregionale și transnaționale, deci avem această componentă și nu avem doar componentele periferice, ci avem și investiții în uh, programele uh, de cooperare. Această dimensiune ar trebui să dispară, dacă am înțeles eu bine, uh, și 18 programe din această cooperare transfrontalieră vor fi pierdute astfel. Uh, știți că consecințele vor fi foarte importante pentru turism, transporturi, creștere, ocupare și așa mai departe. Uh, cum vor putea să uh, continue aceste programe? Deci nu vom ști cum vor putea funcționa aceste programe în acest nou cadru transnațional. Aș dori să fac câteva observații care au apărut într-un document Uh, al conferinței uh, regiunilor, în care, Comitetului Regiunilor, în care se spunea că e nevoie de mai multă implicare uh, pentru a aplica această, acest principiu al subsidiarității și al guvernanței pe mai multe niveluri. Deci trebuie să ne asigurăm că toți partenerii sunt angajați, mai ales în ceea ce privește a doua componentă programul trebuie să țină, contact, uh, să țină cont de aspectele uh, macroregionale și de bazinele uh, maritime. Avem nevoie de mai multă claritate în ceea ce privește concentrarea tematică, pentru că am reflectat mai bine realitatea astfel. Ce crede Comisia despre acest lucru? Mulțumesc. Doamna Maletici, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc și eu. Aș dori să ne spuneți mai multe despre această mare noutate, respectiv că nu vom mai avea uh, EPA. Cum va funcționa în practică? Pentru că avem aceste reguli de implementare uh, care sunt diferite pentru țările în curs de aderare și uh, celelalte țări. Avem uh, ajutoare de stat, uh, sprijin pentru licitații și așa mai departe și deci avem seturi uh, de reguli complet uh, diferite în țările în curs de aderare. Deci nu știu cum uh, va funcționa noul sistem. Aș dori să mai știu de asemenea ce se va întâmpla cu proiectele uh, derulate între două țări în curs de aderare. De dacă un stat uh, membru nu este implicat, cum uh, se va, ce se va aplica regulamentul pentru țările în curs de aderare sau pentru celelalte uh, țări terțe? Mulțumim! Acum aș dori și eu să pun o întrebare, nume personal. Aș dori să vă spun că fac parte din categoria colegilor dezamăgiți, pentru că speram să obținem o majorare a finanțării pentru cooperarea teritorială, pentru că în multe documente ale Comisiei s-a spus că adevăr, putem constata o adevărată plus valoare tocmai în uh, astfel de proiecte. Și am avut și un raport la noi Uh, cu privire la cele mai bune practici și exemple uh, pozitive în domeniul cooperării transfrontaliere. Dar, iată, avem acum uh, pe tapet propunerea și am o întrebare. Domnule von Bresca, ați menționat că se poate ca Uh, cineva să beneficieze de sprijin din, uh, de la cooperarea financiară teritorială pentru a sprijini activității sociale care țin uh, sau cad sub incidența Fondului Social European. Se poate să primi sprijin de la Fondul Social pentru cooperarea transfrontalieră și uh, teritorială, la fel și în ce privește Fondul pentru Afaceri Maritime. În cooperarea teritorială am inclus această cooperare maritimă și toate aceste programe care includ uh, mai multe țări, credeți că vom uh, putea beneficia uh, și de sprijin din partea Fondului Maritim pentru aceste proiecte, pentru că astfel am putea să sprijinim totul prin cooperarea teritorială, dar nu vom avea sprijin din partea celorlalte fonduri și toată această idee uh, de a sprijini uh, cooperarea între fonduri și fuzionarea fondurilor nu funcționează bine în această propunere, după părerea mea. Iată întrebarea mea și uh, întrebările colegilor. Vă mulțumesc. Aveți cuvântul. Uh, thank you very much, uh, Mrs. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. O să dau eu câteva răspunsuri și apoi o să-i dau cuvântul colegului meu, Peters, care este expert pe Interreg și poate răspunde mai bine la întrebările respective. Încep imediat prin a spune că da, există o dezamăgire. Nivelul de finanțare nu a crescut. Dacă ne uităm în termen real, a scăzut, precum a scăzut și bugetul general, lucru care nu este în concordanță cu multe din declarațiile pe care probabil că le-ați auzit de la noi. Și eu sunt destul de dezamăgit. Dar sper că acest lucru să poată fi discutat uh, de Parlament și Consiliu în negocieri. Pentru că toată lumea ar trebui să fie de acord că dacă există multă valoare adăugată, uh, aceasta poate să provină de la Interreg și ar trebui susținută și din perspectivă financiară. Ați întrebat în ce măsură alte fonduri, precum FSE și fondul maritim, pot fi combinate. Depinde din ce perspectivă privim. Avem uh, programe precum FEDER, um, nu avem un multiprogram care să regrupeze mai multe fonduri. Dacă ne uităm la țările baltice însă, dacă vorbim despre programele obișnuite pe care aceste țări le au și acordurile de parteneriat prin care toate aceste fonduri pot fi combinate, mie mi s-ar părea destul de ciudat dacă în programele obișnuite nu am avea nicio referință, nicio fel de idee despre cum acestea afectează cooperarea la Marea Baltică. Deci, dacă există și alte fonduri care pot fi folosite pentru a contribui, fondul maritim sau mai știu eu, să există o legătură clară între ceea ce fac acestea și modul în care se încadrează în cadrul mai mare al strategiei de cooperare la Marea Baltică. Și cred că va trebui să lămurim acest lucru, având chiar obligația de a face asta. Dar nu ar trebui să amestecăm asta cu ideea de a crește învelopa Interreg prin, a, prin scoaterea 2 miliarde de la uh, Uh, FEDER la Interreg. Se poate face probabil altfel. De ce componenta 2 a crescut și 1 a scăzut? Încă o dată nu înseamnă că banii s-au pierdut, înseamnă doar că am hotărât să mutăm partea transfrontalieră a programelor maritime, pentru că avem nu doar granițe terestre, ci și granițe maritime unde există cooperare transfrontalieră, să le mutăm pe acestea așadar în uh, componenta transnațională a Interreg. Pentru că ideea este că dacă toate acțiunile de cooperare din bazinul maritim, fie că sunt ele de natură națională sau transnațională, transfrontaliere, dacă ele fac parte din același program, e bine să avem aceeași abordare. Nu înseamnă însă că dacă avem doi parteneri, Italia și Croația, care cooperează într-un program uh, transfrontalier la o graniță maritimă, nu înseamnă că ele nu mai au voie să continue cu proiectele de cooperare transfrontalieră pe care le aveau. Nu pot să continue, vor primi aceleași alocări financiare, pur și simplu alocările și această axă au fost mutate la componenta 2. E explicație. Nu s-au pierdut banii, ci pur și simplu a fost o decizie strategică pe care Comisia a luat-o. Încă ceva înainte de a da cuvântul colegului. Cu privire la cooperare transfrontalieră și instrumentul de preaderare, să nu le confundăm. IPA va furniza în continuare o contribuție financiară la programele de cooperare transfrontaliere la frontierele externe. Deci, da, va exista o contribuție din anvelopa IPA și din anvelopa pentru vecinătate. Ce se schimbă este că regulile vor fi doar în acest regulament, care arată cum vor fi alocați banii. Pentru cheltuielile care vin de cealaltă parte a graniței, toate regulile vor fi în, această, în acest uh, act normativ. În ce privește articolul 61, investițiile regionale, cum le vedem? Ei bine, ideea este să susținem parteneriatele care creează de specializare inteligentă în Europa, și să promovăm investițiile într-un domeniu prioritar partajat, fie că este sectorul auto sau sănătate sau mai știu eu ce, ideea este să sprijinim aceste parteneriate inclusiv din punct de vedere financiar. Să sprijinim și activitățile de comercializare. Avantajul de a lucra prin comisie este că se vor face apeluri de proiecte care vor fi corelate cu programul Horizon și putem folosi regulile privind ajutorul de stat așa cum sunt ele aplicate la Horizon. Iată, deci avem mai multă flexibilitate pentru a sprijini acest tip de parteneriate, pentru că dacă nu sunt uh, gestionate direct de către Comisie, din nou ne lovim de problema ajutorului de stat. De asta am hotărât să procedăm așa. Gheorg, acum. Mulțumesc. ce privește întrebarea domnului Avimor, înseamnă uh, uh, în colaborarea transnațională maritimă um, vorbim tot de regiuni um, uh, coerent definite, chiar dacă ele se extind asupra unei suprafețe mult mai mari decât în ce privește proiectele de dezvoltare la frontiera terestră. Iar în ce privește proiectele People cu People, aceste proiecte People to People au uh, fost uh, prima dată creată la frontiera de vest a Germaniei, deci la frontiera franco-germană, pentru a uh, um, <clears throat> crea mai întâi încredere între cetățenii uh, de, cele, de o parte și de altă parte a frontierei, între, între comunitățile mici locale, între școli și așa mai departe. People, proiectele People to People vizează până la urmă, uh, știu eu, un meci de fotbal la care participă jucători dintr-o țară și alta, deci uh, o finanțare de câteva mii de euro, nimic mai mult. Uh, în Saxonia uh, uh, a existat un proiect de 200.000 de euro din Small Project Fund, dar a, alte proiecte finanțate din, din, din fonduri de dezvoltare au aceste proiecte au fost deja de, de dimensiunea de cel puțin 2 milioane de euro la Uh, programul uh, People to People în jurul uh, regiunii Bodensee în Germania, există proiecte finanțate și din alte fonduri. Important este să arătăm că People to People este o operațiune care se, este bine definită în regulamentul privind dispozițiile comune. Pentru administrația acesteia nu există un, un uh, organism intermediar de administrare, ci doar beneficiarul direct. Pentru aceea care organizează un meci de fotbal sau un, uh, o întâlnire între două comunități sau un proiect uh, gestionat până la, să zicem, 200.000 de euro, deci organizatorii nu sunt beneficiari, Uh, ci beneficiar final, final recipients, cum uh, o numește regulamentul, ceea ce este un mare, o mare ușurare pentru, uh, pentru primar, pentru că în cazul acesta primarul unei mici comunități comunică direct cu fondul de administrare, cu administrația fondului, nu cu autoritatea națională. Iar în ce privește EPA CBC și care sunt uh, așa numitele programe IPA-IPA. Acestea sunt uh, uh, gestionate de colegii de la DGNIR, deci Direcția Generală de Vecinătate. Practic, schimbarea majoră este că acum toate regulile sunt, se regăsesc în regulamentul prezent. Regulamentul IPA operează cu foarte multe referințe și trimitere încrucișate, ceea ce e foarte dificil pentru interpret, la interpretare. Acum însă programele IPA lucrează cu reguli comune de uh, cooperare la frontierele externe și toate celelalte chestiuni, uh, ajutoarele de stat uh, și așa mai departe, vor fi reglementate între, în relație directă dintre statul beneficiar IPA și Comisia Europeană. Cam atât. Ok, thank you very much. Bine, mulțumim foarte mult. Aceasta a fost prima rundă de întrebări. Am avut uh, ocazia de a discuta de mai multe ori uh, specificitățile și oportunitățile aduse de Interreg. Continuăm cu ultima propunere legislativă care ține de competențele comisiei noastre, regii. E vorba despre mecanismul de a soluționa obstacolele juridice și administrative în context transfrontalier. Propunerea a fost făcută pentru prima dată în mandatul președinției Luxemburgului. Acum avem, iată, și propunerea Comisiei. Domnule Von Bresca, vă invit să ne prezentați. Thank you very much, Mrs. Chair. Um, in... Mulțumesc, doamnă președinte. Ce este în spatele acestei propuneri? Noi am făcut o analiză transfrontalieră și din 2015 până în 2017 am avut și consultări publice. Mulți uh, Respondenții ne-au spus că întâmpină în continuare multe dificultăți uh, juridice și administrative atunci când doresc să coopereze unii cu alții. Poate vă amintiți că anul trecut Comisia Europeană a adoptat uh, o comunicare. Noi am încercat să facem un bilanț. Acesta a fost, de fapt, revizuirea transfrontalieră pe care am menționat-o. Și um, pe baza rezultatelor am hotărât că merită să venim cu o propunere legislativă. Ce vreau să spun este că această propunere uh, nu are buget, nu are nimic de a face cu Interreg și nu trebuie să fie confundată cu grupările europene de cooperare teritorială care există deja și care sunt organisme juridice ce pot fi înființate în vederea cooperării. Propunerea aceasta permite uh, unor parteneri care vor să coopereze să aplice regulile statului membru vecin pentru a defini un proiect de cooperare foarte precis și definit în timp. Deci, regulile statului membru se aplică în statul vecin doar într-un scop bine precizat. Și cel mai bun exemplu care ilustrează această propunere este linia de tramvai dintre Strasburg, pe care îl cunoașteți foarte bine, și orașul Kiel. Dacă vă uitați la toate dificultățile cu care ne-am confruntat, vă dați seama că a durat șapte ani de la semnarea memorandumului de înțelegere până la uh, convenția de stabilire a tarifelor, pentru că în Franța se aplică unele se aplică niște reguli, în Germania altele. Și tarife, și securitate, și semnalizare toate acestea diferă. Prin urmare, este uh, o sarcină uriașă să pui în aplicare un asemenea proiect. Ideea este că dacă am avea la dispoziție un astfel de instrument, ar fi mult mai ușor să facem progrese și le facem mult mai rapid în uh, proiecte de cooperare de acest gen și ar fi mult mai ieftin, să nu uităm nici asta. Tramvaiul nu este singurul exemplu, mai sunt și alte domenii în care avem activități de cooperare, sectorul medical sau aspecte ce țin de siguranță și uh, ordine publică. Există peste tot blocaje care îngreunează aplicarea unor proiecte de cooperare. Și aici ultimul diapozitiv Vedeți că avem uh, un uh, instrument juridic uh, care este cu caracter absolut opțional, nimeni nu este obligat să-l folosească. Există două modalități de implementare diferite, fie prin angajamente, adică regulile sau normele unui stat membru sunt preluate ca atare în statul membru vecin și există derogare de la legislația națională obișnuită sau prin modalitatea statement, adică o declarație, ceea ce impune proceduri legislative suplimentare în cele două state membre. Sigur, nu putem lăsa totul în mâna celor două autorități de la graniță care decid să coopereze, ci statele membre la nivel central trebuie să decidă acest lucru. Nu se poate decide la nivel local să se aplice legislația statului membru vecin, ci autoritățile competente de la nivel central trebuie să convină asupra acestei cooperări. Cam atât. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Întrebări acum? Cu cine începem? Coordonatorii sau începem cu raportorul? Cu raportorul, domnul Van Miltenburg. Mulțumesc, doamnă președinte. Este o propunere foarte interesantă aceasta a Comisiei și bineînțeles că suscită și multe întrebări. Nu știm cum va funcționa în practică. Întrebarea pe care vreau să o pun eu este ați uh, ales în mod deliberat să oferiți o definiție a regiunii transfrontaliere pe trei niveluri. Ați menționat în același timp că este și un instrument prin care putem înlătura obstacolele în domeniul uh, Uh, îngrijire medicale, pentru că în multe regiuni ale Uniunii Europene există definiții la două niveluri ale îngrijirilor medicale, de pildă. O a doua întrebare. Propunerea prevede înființarea unor puncte de coordonare transfrontaliere, dar ați spus uh, pe bună dreptate că nu se prevede și uh, parte de finanțare. Putem uh, oare folosi uh, FEDER sau programe operaționale naționale, regionale pentru a crește construirea de capacitate administrativă pentru a înființa aceste puncte de cooperare transfrontalieră? Ideea mea este că finanțarea nu ar trebui să reprezinte un obstacol la uh, punerea în aplicare acestui mecanism de cooperare transfrontalieră. O treia întrebare. Monitorizarea. Uh, înțeleg că se poate alege angajament sau declarație, asta pentru statele membre, dar va exista și un regulament? Uh, care va fi rolul Comisiei Europene? Cum vă veți asigura că sunt corect aplicate aceste modalități de cooperare? Și apoi aveți o listă cu exemple concrete unde se poate folosi acest mecanism de cooperare transfrontaliere. Da, ne-ați citat exemplul cu Strasburgul, foarte interesant, dar mai sunt și alte proiecte concrete care eh, să poată beneficia de acest eh, mecanism de cooperare transfrontalieră? Și a patra întrebare, urmează să intrăm în trialog curând. Ce reacție aveți din partea statelor membre? Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Doamna Malcova. tejto správe chcem skutočne... Sunt raportare de număr pentru acest raport. Vreau să salut uh, propunerea de regulament uh, a Comisiei um, care vine să rezolve problemele și obstacolele administrative uh, la frontierele externe. Um, am vorbit și despre Interreg, dar știm că um, problemele uh, sunt uh, și mai mari uh, pentru administrațiile și serviciile juridice din zonele de frontieră. Um, totuși, cooperarea transfrontalieră este foarte importantă. Există foarte bune exemple, cum ar fi legăturile dintre Kiel în Germania și Strasbourg în Franța. Avem nevoie de mult mai multe astfel de exemple. Sunt și alte eh, exemple ilustrative. Eh, pompierii aflați în intervenție trebuie să se eh, oprească din motive administrative la frontieră pentru a veni în ajutorul unei comunități aflate direct dincolo de frontieră. Și în sănătate, transportul pacienților pune foarte multe probleme similare. Sper ca aceste centre de coordonare să fie constituite cât mai repede, să poată reduce timpul uh, pentru rezolvarea problemelor uh, administrative, să fie eliminate în cele din urmă toate obstacolele administrative. Mă bucur așadar că uh, Comisia ne-a făcut aceste propuneri, timpul o să ne arate dacă propunerea să este utilă sau nu. Menționez faptul că comunitățile de frontieră nu trebuie să se constituie ca parte a acestor centre de eh, coordonare. O fac, dacă o doresc, pe bază voluntară. Mulțumesc, doamna Tomașici. Thank you. Um, the Commission's proposal creates a mechanism. Mulțumesc. Uh, propunerea Comisiei um, permite statelor membre ca în colaborarea transfrontalieră să um, uh, aplice legislația unei stat terță uh, dacă uh, neaplicarea acesteia ar fi un obstacol în uh, derularea unui program de cooperare uh, transfrontalieră. Înțeleg însă că această cooperare este voluntară. Statele membre sunt libere să opteze dacă doresc pentru acest mecanism. Dacă nu, evident că pot rezolva obstacolele juridice într-un proiect cu caracter transfrontalier altfel. Totuși, dacă uh, proiectele sunt uh, aplicate într-un, uh, într-o regiune de frontieră și este foarte important să vedem când și cum se aplică legislația statului vecin. Pentru că, de multe ori, de, diferențele dintre eh, sistemele juridice ale statelor vecinate trebuie avute în vedere, la fel ca și acordurile de eh, recunoaștere reciprocă a anumitor acte juridice. Tocmai vreau, vreau să întreb Comisia ce ne propune în cele din urmă, cum să procedăm. Mulțumesc. Doamna D'Amato. Mulțumesc, doamnă președinte. În această comisie de multe ori am vorbit despre nevoia de simplificare a mecanismelor, eh, trebuie să, că trebuie să aducem mai aproape politica de coeziune eh, de cetățeni și că trebuie să îndepărtăm poverile administrative. Propunerea comisiei pare să meargă în această direcție. Am vorbit și despre Interreg și uh, Comisia, timp de 22 de ani, a cules date privind uh, dezvoltarea regională și a constatat că uh, regiunile de frontieră sunt mai puțin uh, promovate și finanțate. Accesul la spital, la școli este mai dificil în zonele de frontieră și aceste chestiuni trebuie abordate cât se poate de rapid și de eficient. Iată cadrul în care se înscriu toate măsurile care uh, trec dincolo de ajutoarele economice uh, nemijlocite. dificultățile uh, nu pot fi însă rezolvate doar prin mijloacele financiare puse la dispoziție prin Interreg. Și de aceea, de aceea avem nevoie de o completare a acestor ajutare prin, prin asistență instituțională de cooperare regională transfrontalieră. Știm că instituțiile autorităților publice nu au, nu au competențe de legiferare, totuși ele pot participa la înlăturarea anumitor obstacole administrative și juridice. Un stat membru poate singur acum să decidă dacă și în ce măsură colaborează cu statul vecin și înlătură cu, împreună cu acesta obstacole administrative uh, care separă cele două uh, regimuri juridice. Poate să decide dacă o face centralizat sau la nivel regional sau dacă lasă această uh, sarcină pe seama autorităților locale. Așteptăm așadar uh, raportul colegului nostru raportor, dar putem să vă spunem încă de acum că vrem să ne concentrăm foarte mult pe organizarea punctelor de coordonare uh, care vor apărea în zonele de frontieră a statelor membre. De asemenea, vrem să ne asigurăm că uh, cetățenii din regiunile de frontieră vor fi protejate în baza acestui mecanism. Dacă există alte intervenții. Domnule Ambresca, atunci vă rog să răspundeți. Uh, aici, din nou, trebuie să dau cuvântul colegului meu, Dirk, pentru că el este competent pe subiect. Um, on, on the um, delimitation of, of the area. În ce privește delimitarea uh, zonelor, trebuie să fim uh, cinstiți. aplicarea uh, normelor juridice dintr-un stat membru într-un stat învecinat pe un anumit teritoriu al acelui stat, creează practic o nouă frontieră juridică, legală, în acel stat uh, membru între teritoriul respectiv și restul teritoriului acelui stat. Tu, tocmai de aceea uh, am propus o delimitare cât se poate de aproape de frontieră. Dacă mecanismul a fost uh, de pildă aplicat uh, pentru a crea trei stații de tramvai în orașul uh, pe tramvaiul în, care ajunge de la Strasburg la Kiel, acest lucru e în regulă, dar regulile nu se aplică decât pentru linia de tramvai și nu pentru uh, căile ferate regionale din regiunea Ortnau în ce privește uh, colaborarea uh, în domeniul sănătății, a, uh, și aici se poate defini o astfel de regiune specială în statul vecin, dar ea trebuie să fie limitată. În ce privește criteri, utilizarea criteriilor Interreg pentru constituirea punctelor de coordonare, mm, aici este o chestiune dificilă, pentru că Fondul de Dezvoltare Regională uh, nu poate fi folosit pentru acoperirea unor cheltuieli curente. Uh, există o derogare pentru regiunile extraperiferice, dar uh, uh, FEDER se folosește pentru punerea punct, pentru demararea unui proiect, nu pentru acoperirea cheltuielilor curente ale acelui proiect. Deci nu știu dacă putem face aici ceva, vom reflecta asupra propunerii. În ce privește monitorizarea uh, respectării uh, legii aplicabile, aici Comisia nu are competență. Pentru că, de exemplu, uh, în exemplu, în exemplu dat, regulile și legile franceze se aplică pe materialul rulant tramvaiul care ajunge în germană. Dar cineva trebuie să verifice uh, aplicarea în tocmai a reglementărilor în vigoare. Uh, dacă ar fi, trebuie să decidem așadar dacă uh, pentru materialul rulant care ajunge în Germania va fi responsabil TÜV-ul să verifice uh, condiția în care se află acel material rulant sau dacă o va face uh, autoritatea competentă franceză. important este ca uh, monitorizarea respectării legii trebuie să se, uh, să se facă uh, printr-un mecanism care este declanșat automat sau prin coordonarea comisiei. Funcția de, funcția de coordonare a comisiei este una care se limitează la, la, la constituirea acestor uh, proiecte și uh, la delimitarea zonei uh, respective. În momentul în, în care aceste puncte de coordonare însă există deja, ele vor trebui să-și asume această activitate. Nu avem o listă de exemple, dar pot să vă dau totuși câteva. Există o revizuire a a cooperării transfrontaliere, un studiu care a fost comisionat uh, de Comisia Europeană și care a arătat foarte clar care sunt uh, obstacole juridice uh, la frontiera dintre două state membre. Mai există și altele, cum ar fi bariera lingvistică și altele, dar despre acestea avem, nu avem aceeași situație. În ce privește reacția statelor membre, e, bine, nu, nu știu ce să vă zic, nu pot să vorbesc eu în numele Consiliului. Pot să vă spun însă că grupul de lucru care a urmărit uh, propunerea formulată de președinția luxemburgheză va avea curând, chiar săptămâna viitoare, cea de-a opta sa întâlnire. Și din Eh, și la întâlnirile de până acum au participat peste 15 state membre și niciun reprezentant al unui stat membru n-a spus că mm, ar exista probleme majore. Sigur că s-a pus problema eh, suveranității legiuitorului regional sau, sau național a parlamentelor respective. Eh, de exemplu, în unele țări eh, nu există, ministrul de resort nu are competența de a semna o derogare pentru eh, a regimului juridic aplicabil pentru o anumită regiune de frontieră. Totuși, dacă există un angajament, eh, acest angajament politic va fi, va fi publicat în monitorul oficial al țării respective și deci uh, va exista, va exista practic o derogare pentru un teritoriu limitat aprobată prin procedură parlamentară. În ce privește caracterul voluntar sau nevoluntar obligatoriu al propunerii, propunerea are caracter voluntar. Dacă însă statul membru nu optează pentru mecanismul UE, atunci uh, intră în vigoare un alt mecanism. Dacă statul membru Uh, solicită aplicarea mecanismului, atunci, practic, uh, trebuie să și numească în consecință un punct de coordonare um, uh, național, iar dacă statul membru are o structură federală, atunci, atunci structura regională cea mai apropiată de nivelul local trebuie să se ocupe de acest lucru. În ce privește recunoașterea reciprocă a legislației, atunci nu mai există obstacole legislația noastră nu propune uh, o recunoaștere reciprocă a uh, legilor de către state învecinate, ci propune doar reguli comune pentru niște zone limitate. Da? Sunt reguli uh, similare cu cele care se aplică permiselor de conducere. Avem un permis de conducere legal emis, chiar dacă regulile nu sunt aceleași, eu pot să-mi închiriez o mașină într-o altă țară și pot să conduc Uh, mașina mea într-o altă țară. Însă acest lucru nu se aplică în același uh, fel și șoferilor de autobuz, autocare, vatmanilor. Uh, tocmai de aceea Comisia Europeană a propus un set de reguli comune care să fie aplicabile de o parte și de alta frontieră în zona delimitată. În ce privește exemplul acelui spital de la Sentania și relația dintre eh, Interreg eh, și celelalte instrumente, eh, cum a comentat doamna D'Amato, spitalul respectiv ar putea fi construit prin FEDER, dar, după cum ați spus, au apărut obstacole legislative în operarea hotelului în special atunci când medicii francezi, uh, asistentele din Franța, urmau să uh, fie angajate în uh, spitalul aflat pe teritoriul spaniol. Pentru asta Franța a trebuit să decidă niște derogări, să adopte niște derogări cu privire, de exemplu, la bebelușii născuți pe teritoriul francez. Ar primi ei uh, Uh, cetățenia franceză automat, implicit sau nu. Și atunci s-a operat această uh, derogare. Când am uh, negociat regulamentul LGTC, am considerat că este important să propunem și, ni, și niște derogări. De ce? Pentru că trebuie să-i protejăm pe mai întâi pe cetățenii care uh, locuiesc în uh, regiunea frontalieră, pe de altă parte, să protejăm și pe aceia care folosesc uh, infrastructurile comune, cum ar fi un cetățean din afara zonei delimitate care folosește tramvaiul care traversează frontiera de stat. Și acești oameni trebuie să aibă